Good afternoon. Um, the monetary... <laughs> Bună ziua. Dialogul pe probleme monetare va începe la ora 15 și 15, dar uh, știu că uh, în clipa de față colegii germani sunt destul de entuziaști dar uh, i-aș ruga totuși să ia loc și să vă solicit să adoptăm ordinea de zi. Pot să consider că este adoptată? Mulțumesc. În ce privește procesul verbal din 15 uh, septembrie, dacă nu există obiecții, pot să consider că este adoptat. Mulțumesc foarte mult și uh, acum putem trece la câteva anunțuri ale președintei. Este vorba un raport AFCO în uh, ce privește guvernanța al TTT și vreau să vă spun că în legătură cu acest subiect, în repetate rânduri am exprimat preocupările ECON în legătură cu domeniul de aplicare al acestui raport AFCO, astfel încât să trateze și probleme ale um, unității monetare și unității bancare, uh, și um, în clipa de față există aspecte care se află în negociere. Pe 4 septembrie, uh, domnul Casini mi-a confirmat că uh, există posibilitatea de a trata uh, amendamentele care din avizul Comisiei Econ în baza regulamentului 50 iar partea D se referă la competențele exclusive ale ECON și ca atare noi vom elabora avizul care să fie incorporat în forma finală a raportului AFCO. Deci, eh, Comisia AFCO va trebui să accepte ceea ce am votat noi. Și, de asemenea, este vorba despre amendamente în afara părții D, care sunt considerate a fi incompatibile cu avizul ECON. În cazul acesta uh, nu se va supune la vot uh, ceea ce este în afara părții D. Dar uh, între raportorii AFCO și când pe 17 octombrie urmează să aibă loc votul în AFCO. Deci se pare că rezultatul uh, este satisfăcător din punctul nostru de vedere. În ce privește articolul 46 din regulament, uh, coordonatorii ECON au decis că pe 10 septembrie urmează să fie aplicată procedura simplificată în legătură cu următoarele documente, acordul între Uniunea Europeană și Franța, în ce privește taxarea economiilor în Uniunea Europeană și cooperare administrativă. Este vorba de domnul Nitras din partea PPE, care este raportor și, de asemenea, ă, directivele 2006 și 2008 privind regiunile The brief exchange of views and vote is scheduled for the Ca, raportorul este domnul Caza și programarea este pentru octombrie și uh, în legătură cu uh, directiva privind uh, transportul transportul autobuzele urmează în noiembrie să putem uh, avea o dezbatere dacă vom primi din partea Comisiei uh, proiectul. Iar în ce privește directiva împotriva spălării banilor și transferurilor financiare, după cum știți, că acest subiect va fi tratat în baza uh, regulii 51 în cadrul unei reuniuni comune Econ Libe și vor exista patru coraportori. Pentru că, de fapt, este vorba despre două subiecte. Prezentarea proiectului de raport va fi pe 6 noiembrie, termenul de depunere a amendamentelor vineri 15 noiembrie, după aceea pe 5 decembrie analiza amendamentelor și probabil că în ianuarie, pe 20 sau 21 vom vota în comisie. Iar în ce privește întâlnirile tripartite, a avut loc un trilog privind rezoluția eh, de probleme bancare, în ce privește managementul și autoritățile implicate au fost discutate și există pentru 26 septembrie prevăzut un nou trilog. Și există posibilitatea ca în perioada rămasă până atunci să avem un schimb de documente pentru a le analiza. Iar acum aș suspenda pentru câteva minute întâlnirea pentru a-l întâmpina pe Mario și a-l pofti în comisia noastră.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 Okay, we, we, we will start if the... Vom reîncepe dacă ar putea și fotografii să se dea uh, puțin la o parte. Am avut un schimb de opinii cu Mario. Ce deci, Și să știți că a cerut în avion astăzi și ziarul financiar, uh, nu uh, doar alte publicații mai puțin importante. Oricum, Mario, bun venit în comisia noastră și uh, sper că ne vei prezenta perspectiva Băncii Centrale Europene în ce privește Uniunea Monetară Europeană și după aceea Colegii vor avea uh, posibilitatea să intervină și vor exista și eventual întrebări follow-up după răspunsurile lui Mario. Mulțumesc și ai cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte. Stimați membri ai uh, Comisiei pentru Afaceri Economice și Monetare, este pentru mine o plăcere să fiu în uh, comisia dumneavoastră la scurt timp după ce au fost elaborate regulamentele privind mecanismul uh, financiar. Este vorba despre un acord internațional uh, privind transparența. Schulz, your committee and the și doresc să-i mulțumesc președintelui uh, Schulz și comisiei dumneavoastră pentru angajamentele care au fost stabilite de la bun început în ce privește mecanismul de stabilitate este vorba despre implementarea, de fapt, a reglementărilor legate de Uniunea Bancară, pentru că acest proiect de acord internațional este realizat la standarde înalte de transparență și încredere. Este vorba despre schimbarea, un schimb de informații și uh, vom continua să lucrăm în același spirit constructiv în lunile care urmează și sper că în felul acesta vom putea și să uh, stabilizăm Comitetul de Supraveghere. Astăzi uh, este o prima trecere în revista evoluțiilor din domeniul uh, a zonei economice și monetare unice și după aceea vom analiza impactul măsurilor luate de noi și noile sarcini ale Băncii Centrale Europene în cadrul arhitecturii reformate a, unități, a Uniunii Monetare și Economice. De la ultima întâlnire a noastră din iulie am obținut date uh, încurajatoare în ce privește evoluția uh, zonei euro, pentru că a existat o creștere a PIB-ului cu 0,3%, eh, iar în cel eh, de da, eh, doilea trimestru al anului 2013 au fost luate măsuri de încredere care ne permit să tragem la concluzia că activitatea economică a zonei euro își va reveni ușor în ciuda uh, unor uh, date mai puțin uh, încurajatoare pentru luna iulie. Activitatea economică va trebui să beneficieze de o îmbunătățire a necesităților domestice cu sprijinul politicilor monetare ale Băncii Centrale Europene și, de asemenea, printr-o mai mare cerință a exportului din zona euro. Oricum însă este nevoie de o mai mare stabilizare a procesului de uh, refacere. Pentru că a existat o inflație care în august 2013 a scăzut cu 1,3% de la 1,6% în luna iulie. Există anumite presiuni asupra prețurilor care uh, reflectă încă o situație um, încă dificilă în ce privește cererea pe piață și revenirea stabilității economice. Pe termen mediu, însă, cred că putem avea în vedere o stabilitate. Riscurile în clipa de față uh, trebuie să fie bine uh, echilibrate pe termen mediu. Este nevoie de o dinamică a acordării de credite, care în clipa de față încă uh, are de suferit uh, în sectorul privat și situația uh, chiar s-a deteriorat în luna iulie. Noi trebuie să ne gândim la ciclul afacerilor și să încercăm să creăm echilibre în ce privește tranzacțiile economice. În vara anului 2012, eh, situația eh, nu era una fericită, Era în clipa de față, în ce privește acordarea creditelor, lucrurile s-au îmbunătățit ușor. Trebuie să ne gândim eh, la o politică monetară adecvată atâta timp cât va fi necesar pentru ca ă, situația actuală să face față ă, fenomenelor de, de volatilitate pe ă, piața financiară, pentru că noi credem că dobânzile de referință ale Băncii Centrale Europene trebuie pentru o perioadă mai îndelungată să rămână la un nivel mai scăzut. În august și septembrie aceste așteptări practic au fost uh, confirmate iar uh, fenomenele de inflație, din păcate, se vor uh, extinde încă pe termen mediu datorită încă dinamicii slabe pe, în domeniul economic. Trebuie ca pe termen lung să avem în vedere o stabilitate a prețurilor și condiții stabile pe piețele financiare. Pentru a crea condițiile financiare în domeniul economic este necesar să se ia măsuri eficiente pentru a reduce fragmentarea zonei euro și de asemenea pentru consolidarea instituțiilor financiare acolo unde este cazul. Trebuie să încercăm să creăm stimul uh, acolo unde uh, mai există bariere structurale. În ce privește uh, refinanțarea de către Banca Centrală a unor instituții colaterale, trebuie să luăm și măsuri non-standard. Pentru că doar așa putem crea o protecție față de riscurile existente pe piețele financiare. În același timp, Banca Centrală Europeană trebuie să desfășoare o politică transparentă, inclusiv în ce privește uh, finanțarea produselor. Trebuie să Uh, evităm o uh, prăbușire abruptă uh, care ar putea să dăuneze economiilor. Iar instrumentele pe care le-am anunțat cu un an în urmă, OMT-urile, adică instrumentele de politică monetară, care se bazează pe tranzacții monetare definitive, s-au dovedit a fi utile dacă se respectă mandatul Băncii Centrale Europene și um, se uh, pot uh, baza pe um, o situație financiară echilibrată. În ultimele 12 luni, încrederea în zona euro s-a uh, reconsolidat ca atare fragmentarea în piețele de finanțare din Uniunea Europeană um, s-a estompat. Iar acest uh, lucru s-a datorat uh, măsurilor um, luate de uh, Banca Centrală Europeană și de urmărire cu rigozitate a agendei stabilite au fost uh, reversat, uh, uh, reversate fluxurile um, din spre statele care um, au avut o situație financiară dificilă și în clipa de față anum, diverse bănci care au împrumutat bani de la Banca Centrală Europeană pe o perioadă de 2 sau 3 ani, sunt acum în situația de a putea să uh, își uh, plătească datoriile trebuie să existe uh, lichiditățile necesare care să exercite o presiune pe piețele financiare în ce privește dobânzile. Aceste evoluții uh, trebuie să se bazeze pe standardele unei politici monetare echilibrate. Iar în final aș vrea să mă refer la sarcinile Băncii Centrale Europene în reforma arhitecturii bancare europene. Pentru că a fost uh, consolidat practic această arhitectură de la începutul crizei. Există în clipa de față organisme de supraveghere fiscale, monetare, au fost create mecanisme cum este mecanismul de stabilitate financiară, au fost îmbunătățite uh, activitățile instituțiile și în clipa de față există pași în direcția unui uh, mecanism unic de supraveghere pentru zona euro. Iar uh, în ce privește uh, ultimul trimestru din anul 2014, cred că va permite existența unei autorități unice, așa cum a propus uh, Comisia Europeană. Banca Centrală Europeană susține foaia de parcurs care a fost stabilită pentru stabilirea acestui organism de supraveghere a riscurilor care să poată uh, să funcționeze începând cu ianuarie 2015. Iar în ce privește rolul Băncii Centrale Europene pentru o uniune bancară din 2010, cu contribuția instituției dumneavoastră, acest comitet de uh, supervizare a riscurilor a uh, primit atribuțiile necesare. Există în clipa de față un secretariat care funcționează uh, pentru uh, Comitetul European pentru Riscuri Sistemice, iar acest uh, lucru în paralel cu lansarea unui mecanism unic de supraveghere. Deci, este acum în măsură mm, Comitetul European pentru Riscuri Sistemice să își asume competențele pentru ca eh, sarcinile care îi revin să poată să fie îndeplinite la cel mai înalt nivel de eficacitate. De ce este nevoie de uh, un asemenea mecanism? Eh, pentru că trebuie să se respecte principiile de separare între politicile monetare și efectuarea unei activități de supraveghere, așa cum uh, o prevăd și uh, mecanismele uh, care au fost configurate. Este nevoie de o independență absolută, așa cum uh, decurge ea din tratatul european în ce privește activitatea Comitetului European pentru Risc Sistemic. Este vorba deci, de un Consiliu care să fie în măsură să uh, ia decizii care vor trebui să fie respectate. Iar în ce privește atribuțiile de supervizare, ele vor fi strict separate de deciziile legate de, pe plan uh, financiar. Vor exista uh, reuniuni separate, o agendă de activitate absolut separată. Iar în ce privește implicarea uh, în Troică. În anul 2010 noi am cerut să existe o expertiză tehnică în ce privește monitorizarea Uniunii Europene și programului de asistență financiară. Între timp, Banca Centrală Europeană a alocat o serie de sarcini speciale în baza unor tratate și prin legislația secundară. Noi acționăm în uh, colaborare cu Comisia pentru a furniza consultanță tehnică bazată pe expertiza noastră și cum am acționat și în trecut, suntem dispuși să împărtășim punctele noastre de vedere, să avem un schimb de opinii cu Parlamentul European și uh, Asta în cadrul Troicii. Este important să amintim că grupul euro este un organism care decide dacă acordă asistență financiară și în ce condiții. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și aștept acum cu interes întrebările dumneavoastră. Um, and, and thank you very... Mulțumim foarte mult și mulțumim pentru faptul că ați fost atât de transparent pe cât ați uh, putut, uh, ați făcut referință și la Troica, un lucru care ne îngrijorează la comisia noastră și, bineînțeles, uh, nu este o chestiune pe care reușești să o obții în sens public față de intervenția femeii. Deci, Cuvintele dumneavoastră sunt importante pentru noi. Și trecem acum la întrebări. În primul rând are cuvântul Jean-Paul Gozes din partea PPE-ului. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte, pentru această mm, prezentare. Aș vrea să vă pun o întrebare de actualitate, dar poate că este prematur să vă întreb despre eventualele consecințe ale realegerii doamnei Merkel în Germania, dar vom aștepta să vedem și alcătuirea guvernului înainte de a ne pune astfel de probleme. Aș reveni aici mai degrabă asupra rolului BCE în calitate de supervizor. Parlamentul a apreciat faptul că s-a ajuns uh, la un acord la nivel interinstituțional, bineînțeles uh, pentru o mai bună transparență, respectând uh, regulile de confidențialitate. Însă, perioada cea mai complicată începe, și anume cea de implementare a acestui dispozitiv care a fost conceput. Și din câte am înțeles, Autoritatea Bancară Europeană și BCE-ul vor avea un manual comun. Există și problema Comitetului de Supraveghere. Ați vorbit despre nevoia de a, a menține o independență între funcționarea BCE-ului și funcția de supervizare a acesteia și aș vrea să știu uh, care este calendarul precis de implementare a acestui mecanism a instituției de supervizare, aceasta fiind esențială pentru o adevărată funcționare a Uniunii Bancare Europene. Mulțumesc! Mulțumesc! Let me take your question as... Mulțumesc. Am să preiau întrebarea dumneavoastră într-un context mai general pentru a vă spune care este stadiul de pregătire a muncii noastre pentru acest mecanism de supervizare. Suntem, uh, putem să spunem, mulțumiți pentru că s-au făcut progrese susținute pentru ca BCE-ul să-și asume rolurile în uh, cazul acestui regulament. Pregătirile la nivel intern sunt în curs, au început de mult și progresele făcute până la ora actuală au fost promovate și de cooperarea deosebit de bună între BCE și autoritățile naționale de supraveghere. Am stabilit niște structuri specifice pentru pregătirea SSM-ului. Avem un grup de lucru la nivel înalt pentru supraveghere, de asemenea uh, participă experți uh, senior de la nivelul uh, național și uh, aceasta pentru a conduce lucrările de pregătire. Pe lângă facilitarea acestei faze de pregătire, există și 78 de persoane care au fost trimise, delegate din partea autorităților naționale către autoritatea europeană. Există patru domenii cheie unde s-au făcut progrese deosebite și aș vrea să vă prezint doar pe scurt aceste domenii pentru ca poate mai târziu să intrăm în detalii. Un prim domeniu cheie este cel al dezvoltării manualului de supraveghere. Al doilea domeniu este cel de raportare a supravegherii. În al treilea rând, dezvoltarea cadrului um, de reglementare și, în sfârșit, al patrulea domeniu important este munca pregătitoare pentru o evaluare totală, inclusând, incluzând și bilanțul care include uh, peste 30 de grupuri bancare ce reprezintă peste 80% din sectorul european. Această evaluare se bazează pe trei piloni, evaluarea de risc, evaluarea în bilanțul și stresul de, stresul de rezistență. În ceea ce privește calendarul, în ultimele luni s-au făcut progrese deosebite și aceasta grație muncii deosebite făcute la nivelul autorităților naționale și, bineînțeles, abc ului Calendarul prevăzut pentru implementarea acestui mecanism, ținând cont de cadrul care este prevăzut de regulament, și anume un an de la adoptarea legislației, este respectat și după aceea ne vom întoarce în fața Parlamentului European pentru a vă prezenta progresele făcute printr-un raport trimestrial care va fi transmis și Consiliului și Comisiei. Mulțumesc! Da, se, ni se spune că probabil vom avea un vot uh, la plenară în decembrie în legătură cu regulamentul SSM dacă vom avea toate procedurile îndeplinite până atunci pentru a merge mai departe. Și acum Elisa Ferreira din partea SD. Mulțumesc, doamnă președintă. Am să vorbesc în portugheză. clock, please. <laughs> Thank you. Dacă ați putea să opriți timpul, pentru că n-am început încă intervenția. Domnule Draghi, este o adevărată plăcere să vă avem astăzi aici cu noi. Bun venit încă o dată la comisia noastră. Așa cum s-a spus deja de mai multe ori aici, mulțumim pentru intervenția BCE-ului care a permis salvarea zonei euro. Și așa cum s-a spus astăzi, BCE-ul face parte din uh, sistemul troicii, un sistem foarte complex. În cazul țării mele, a Portugaliei, pot să spun că am îndeplinit uh, toate criteriile care au fost recomandate și am uh, ajuns um, la um, o problemă dublă cu un nivel de șomaj foarte ridicat și cu o datorie care a ajuns la nivelul dublu față de PIB-ul național. Așa că astăzi uh, ar fi trebuit să ne putem prezenta pe, uh, pe, piațe, pe piața financiară, dar uh, datoria suverană este foarte mare. Există și semne care ne arată că uh, ne îndreptăm, însă acestea sunt foarte slabe deocamdată. Și în calitate de membru al Troice și în calitate de inițiator al OTC-urilor, vreau să vă întreb ce vă așteptați de la viitor, ce ne, se poate, ce ne putem, la ce ne putem aștepta noi, Portugalia, și în al doilea rând, care este rolul BCE-ului în calitate de supervizor unic. În acest domeniu aș avea mai multe întrebări concrete. În primul rând, uh, pentru începerea funcțiunilor BCE-ului. Aș vrea să vă întreb dacă ar putea să se facă o revizuire a calității activelor fără să avem deocamdată un mecanism de rezoluție eficient. O a doua întrebare are de-a face cu fondul de rezoluție comună. Eu sunt raportor pe această temă și vreau să vă întreb dacă se poate face o finanțare pe termen de la 10 la 14 ani dacă nu există un backstop comun care să ofere, de exemplu, credite în cazul în care e nevoie de astfel de credite credite care ar trebui să funcționeze, să se implementeze începând din momentul în care fondul începe să funcționează, pentru că altfel întreaga credibilitate a acestui proces este pusă sub semnul întrebării. Mulțumesc! Thank you. Mulțumesc! Întrebarea dumneavoastră referitoare la Portugalia. Într-adevăr, așa cum ați spus, se văd primele semne ale recuperării economice. Din punct de vedere fiscal, este foarte important și am spus întotdeauna acest lucru, că țările n-ar trebui să se bucure prea tare de progresele făcute în ceea ce privește consolidarea fiscală. Deci nu cred că acum ar trebui să vorbim de extinderi, ci pur și simplu să mergem mai departe. Însă, pe de altă parte, consolidarea fiscală, și aici repet ce am spus de mai multe ori, ar trebui să meargă mână-mână cu creșterea economică. Asta înseamnă cheltuieri curente scăzute și o utilizare mai scăzută a impozitării. În al treilea rând, ar trebui să se realizeze o implementare de plină a formelor structurale, unele țări au nevoie de reforme structurale, în special în domeniul uh, pieței produselor și a serviciilor, a concurenței, altele au nevoie să facă acest lucru pe alte piețe, dar important este să se continue aceste reforme structurale. Și aceasta pentru a susține recuperarea, redresarea economică și reechilibrarea um, necesare. În cazul Portugaliei sunt multe de făcut și în domeniul privatizării. Este un lucru pe care trebuie să-l avem în vedere mereu. De fapt, evenimentele recente ne arată că chiar și cele mai mici semne de progrese în domeniul consolidării fiscale fac ca piețele să reacționeze imediat. Ați văzut uh, și dumneavoastră spredurile cum uh, s-au schimbat atunci când există semnul cel mai mic că ceva s-a înrăutățit și se reîntorc la valorile inițiale atunci când totul se rezolvă. Deci nu este un lucru pe care să-l uh, lăsăm deoparte. Piețele reacționează și trebuie să ținem cont de acest element atunci când facem ce facem. Un al doilea comentariu o a doua întrebare este cum putem face o revizuire a evaluării calității uh, activelor fără să avem un mecanism în vigoare. În primul rând, acest mecanism ar trebui să fie în vigoare atunci când BCE-ul își va prelua sarcinile. Și calendarul va trebui să fie foarte strâns pentru a adopta la, la timp acest mecanism. Însă, într-o primă etapă, ar trebui să utilizăm doar backstop-urile la nivel național. Și am să spun mai multe despre aceasta. Pentru revizuirea calității um, activelor și pentru ca testele de rezistență să fie credibile, avem nevoie de aceste backstop-uri la nivel național. Și BCE-ul va face această revizuire a calității activelor într-un proces pe care îl vom discuta mai târziu, într-un fel pe care îl vom dezbate probabil și aceasta va da niște rezultate și atunci când uh, mecanismul uh, unic de rezoluție va fi implementat. Dacă nu va fi implementat, atunci autoritățile naționale vor trebui să preia acest, uh, această funcție. În sfârșit, întrebarea dumneavoastră în legătură cu backstop-ul pentru SRM, atât timp cât finanțarea progresează. Termenul despre care vorbeați de 10 ani uh, considerăm că nu este foarte ambițios, este o perioadă prea lungă și sunt de acord cu dumneavoastră pentru că între timp ar trebui să avem alte backstop-uri, alte linii de creditare și nu mai poate fi un transfer pentru că acestea vor fi folosite și refinanțate de industrie. Deci oricum mecanismul ca atare trebuie să existe. Thank you very much. Now for Aldi, Sylvie Goulart. Mulțumesc și acum uh, Silvii Gulan din partea ALDE. Mulțumesc, domnule președinte. Bun venit din nou uh, în fața noastră. În ultima parte a discursului noastră pot să vă spun că am fost oarecum îngrijorată. Aveți de gând uh, să vă retrageți uh, tiptil, tiptil din uh, cadrul troicii, pentru că dumneavoastră în ultimele trei fraze spuneați că oferiți uh, consiliere și expertiză tehnică troicii, și spuneți că Eurogrupul este cel care decide. Aceasta este o chestiune foarte importantă pentru cetățeni până la urmă. Cine hotărăște acele măsuri luate la nivelul troicii? Dumneavoastră sunteți doar pe post de consiliere sau troica, de fapt entitate care nu are niciun temei juridic în tratate, este o entitate în sine care decide și dacă este Eurogrupul, atunci Eurogrupul în fața cui poate fi tras la răspundere? Mulțumesc! Da, încă de la începutul crizei, aproape toată lumea a sugera că ar trebui să se înființeze Troica. Și BCE-ul a oferit pe cât putea consilierea sa și expertiza sa către guverne, către instituții, către Eurogrup, Comisie, FMI, iar rolul acesta îl consideram că trebuie să continue atâta timp cât va exista criză. Însă, pe termen lung, nu considerăm că BCE-ul va fi parte integrantă a Troicii. Iată deci răspunsul pe care îl doreați. But in this case, who is deciding? În cazul acesta, cine hotărăște? ce spunem cetățenilor care ne întreabă ce se va întâmpla pe termen lung atunci când criza nu va mai exista? Deci uh, cine va lua această decizie, nu cine va sfătui. Într-adevăr, nu Troica decide, ci Eurogrupul, pentru că Eurogrupul este cel care decide să financeze programele și programele sunt finanțate prin bugete naționale, prin contribuții naționale. E vorba de banii contribuabililor naționali care sunt folosiți pentru aceste programe. Deci, până la urmă, Eurogrupul este, din punct de vedere politic, instituția care ia decizia. Troica cel puțin din punctul de vedere al BCE-ului, are uh, doar un rol de consiliere. Și Eurogrupul ar putea sau nu să primească sfaturi, bineînțeles. Doriți uh, să reveniți? Silvii, dorești să uh, intervii din nou? Da, mulțumesc, domnule președinte. Dacă vorbim cu un grup de copii, nu știi niciodată cine a început cu dezordinea acasă și aici am aceeași uh, senzație. Da, mi-ar plăcea să pot să spun Eurogrupului că e un grup de copii. Cred că ar fi flatați de o astfel de afirmație. Mulțumesc. Atunci uh, revin la comentariul anterior și acum uh, Dirk Epping din partea ECR. Thank you, Mrs. President. Vă mulțumesc, doamna președintă. Faptul că rezervele federale a decis să nu reducă ritmul ușurării uh, cantitative uh, este, o, este un lucru la care trebuie să ne gândim și noi și mă întreb dacă Banca Centrală Europeană s-a gândit la un asemenea instrument. În 2011, Banca Centrală Europeană a recurs la aceste operațiuni de refinanțare pe termen lung cu intervenții de peste, un, peste 1000 de miliarde de euro pe piață. În această lună s-a cerut revenirea la aceste instrumente, după cum s-a raportat în Wall Street Journal. Și ieri domnul Lee Carner, și a fost citat de un ziar bine cunoscut de dumneavoastră, Corriere de la Sera, spunând că BCE este pregătit să recurgă la, un nou, la o nouă refinanțare pe termen lung și aș dori să mm, știu din partea dumneavoastră dacă puteți să comentați pe marginea acestor uh, declarații. Veți recurge la o nouă rundă de asemenea operațiuni de refinanțare pe termen lung? Vă mulțumesc! Vă mulțumesc. Impresia dumneavoastră este una corectă, însă permiteți-mi să spun câteva lucruri despre aceste operațiuni de refinanțare pe termen lung. Rata de replată din septembrie 2010 este la 331 miliarde de euro, adică 63,4% din injecția de lichidități netă pe care am făcut-o de la bun început. Acest lucru, pe de, pe de o parte, este un semn bun, pentru că ne demonstrează că băncile sunt mai puțin dependente de finanțarea din partea Băncii Centrale Europene și că se pot finanța fie direct de pe piață sau din uh, depozite sau în urma unor schimburi de linii de credite între ele, între, între bănci. Pe de altă parte, Uh, piețele observă excesul de lichiditate pe o piață și vor reacționa la o asemenea uh, situație. Noi am uh, reacționat prin propria noastră orientare viitoare, Forward Guidance, care este puțin diferită de cea din Statele Unite sau din Japonia, dar putem recurge și la alte instrumente, inclusiv la noi operațiuni de refinanțare pe termen lung, pentru a păstra lichiditatea pe piețele de linii de credit pe termen lung, pe termen scurt. Vă mulțumesc. Mulțumesc, trecem la verzi. Sven Gigol, are cuvântul. Bine ați venit, domnule președinte. Și am câteva întrebări întrebări referitoare la stadiul punerii în aplicare a mecanismului de supraveghere unic. De exemplu, regulamentul prevede o separare strictă între politicile de supraveghere și de politicile monetare și dumneavoastră ați reconfirmat acest principiu cu vorbe foarte clare și aș dori să vă întreb dacă acum Începând de astăzi, uh, vor fi organizate întâlniri ale Consiliului de Supraveghere în cadrul Băncii Centrale Europene pentru a se asigura că există o separare reală și când vine vorba de deciziile luate, sau veți aștepta până când vor fi numiți președintele și vicepreședintele în mod oficial? În al doilea rând, există, vor exista cariere clar separate în cadrul uh, BCE-ului, astfel încât uh, personalul care se ocupă de uh, supraveghere să ia decizii care nu vor fi plăcute de personalul care se ocupă de politicile monetare. Apoi, se, în regulament se prevede o evaluare a calității activelor și aș dori să vă întreb dacă și obligațiunile guvernamentale vor fi supuse acestor teste de rezistență. Și apoi, în ultimul rând, Puteți să ne spuneți dacă Banca Centrală Europeană se va asigura că analiza calității activelor pe plan național nu va fi făcută în mod exclusiv de autoritățile naționale de supraveghere, ci și de experți independenți um, pentru a vedea și a avea un control și a ne asigura că rezultatele acestor teste nu vor uh, fi influențate. Vă mulțumesc! Permiteți-mi să repet că principiul separării este respectat în totalitate, atât la Banca Centrală Europeană, dar și la alte bănci centrale care se bucură de asemenea de competențe de supraveghere și aceste bănci au o experiență lungă care demonstrează că cele două funcții pot fi îndeplinite fără a se influența una pe cealaltă în mod negativ. Una din întrebarea dumneavoastră se referea la analiza bilanțului și la a calității activelor și vă pot confirma că uh, această analiză va fi făcută de Banca Centrală Europeană, de autoritățile naționale și de părți terțe. Deci, cu alte cuvinte, Vom colabora cu alte autorități de supraveghere din alte state, dar și cu consilieri din sectorul uh, privat. Domnul Gigold, este o cerință pentru toate statele membre? Da, într-adevăr. Deci, Vom organiza mai multe licitații, în urma cărora vom uh, angaja consilieri la nivel național, de exemplu, și am organizat deja o licitație pentru a angaja consilier extern pentru Banca Centrală Europeană. Și o remarcă mai generală, analiza calității activelor și a bilanțului băncilor sunt utile doar dacă sunt credibile și în acest punct de vedere Cred că trebuie să facem tot ceea ce ne stă în putință pentru a asigura credibilitatea, pentru că dacă nu, sunt complet inutile, chiar contraproductive. Și un rezultat la care ne așteptăm în urma acestor uh, teste, în urma analizării riscurilor, a bilanțurilor, este tocmai de a uh, tăia ceața care acoperă în continuare bilanțurile băncilor din uh, zona euro și din Europa în general. Cred că s-a exagerat puțin din acest punct de vedere, însă nu cred că trebuie să, să uh, insistăm prea mult pe temerile exagerate, ci să ajutăm la disiparea lor. Și permiteți-mi să spun că rezultatul este la fel de important ca și procesul, pentru că dacă dorim să clarificăm acest punct, trebuie să fim exagerat de transparenți în acest proces și să ne asigurăm, așa cum a spus și dumneavoastră, că abordăm problema legată de conflictele de interese în fiecare etapă a acestui proces. Aceasta este părerea Băncii Centrale Europene, dar și a autorităților naționale de supraveghere. Și m-am referit deja la relațiile foarte bune pe care le avem cu autoritățile naționale de supraveghere și avem nevoie de această încredere pentru a progresa. Apoi, ați întrebat dacă vom testa și obligațiunile guvernamentale. Încă nu am discutat acest lucru. Grupul de lucru la nivel înalt încă nu a abordat această problemă, însă, după cum am spus, dorim să fim credibili deci, grupul de lucru la nivel înalt, care este Consiliul de Supraveghere ex ante, în mod sigur va discuta și acest subiect și în momentul în care vom face o comunicare și probabil proba va veni la uh, jumătate, în a doua jumătate a a lunii octombrie, vom aborda și acest punct. Și acum, uh, Consiliul de Supraveghere, bine, acesta nu este numit de către BCE, ci către statele membre, deci depinde de statele membre să numească membrii acestui Consiliu. Da, ați putea să, să cereți uh, întâlnirea acestui Consiliu. Da, spune domnul Draghi, dar încă nu a fost stabilită componența Consiliului, deci nu se poate întâlni. Domnul Gigold, da, există membri și dacă nu se întrunește o întâlnire, nu poate exista niciun control democratic. Domnul Draghi, noi raportăm întotdeauna grupului de lucru la nivel înalt, uh, dar, după cum am spus, statele membre sunt cele care trebuie să numească acest Consiliu, nu Banca Centrală Europeană. Deci totul depinde de statele membre. Între timp, noi încercăm să mergem înainte, uh, repede și cât mai bine și nu dorim să fim prinși în capcana acestor uh, pași foarte importanți din punct de vedere instituțional. Trebuie să facem acești pași instituționali, trebuie luate anumite decizii și noi încercăm să mergem înainte, între timp. Da, cred că ar trebui să chemăm uh, în fața noastră Eurogrupul să îl tragem la uh, răspunderea dacă nu trece la aceste numiri. Și acum are cuvântul domnul Countis în numele verzilor verzilor. Domnule președinte, am unele întrebări legate de rolul Băncii Centrale Europene în cadrul Troicii. Dumneavoastră v-ați referit la această temă și vă aduc aminte că în urmă cu puțin timp ministrul de finanțe um, din uh, Grecia a spus că guvernul uh, elen s-a referit un, la un grad de îndatorare al statului elen de 180% în um, comparație cu PIB, lucru contradictoriu cu uh, datele troicii, care pleca de la premisa că era vorba de 100, o uh, îndatorare de 175%. Dumneavoastră v-ați referit la 164%. Uh, ceilalți membri a Troicii, de exemplu Fondul Monetar uh, Internațional, și-au uh, exprimat îndoielile legate de reducerea datoriei guvernamentale în Grecia. Și în acest context, în contextul în care și Banca Centrală Europeană face parte din această troică și se evoluează, se, evoluea, se analizează progresele înregistrate de Grecia în vederea unui program viitor de sprijin, aș dori să vă întreb cum trebuie să interpretăm noi această declarație a, a Băncii Centrale Europene. Considerați că gradul de îndatorare este unul sustenabil și um, cum rămâne cu analiza Fondului Monetar uh, Internațional? Considerați că uh, gradul de îndatorare ar trebui să fie redus mai mult și uh, care, este de fapt, care sunt de fapt intențiile troicii legate de restructurarea datoriei elene și așa mai departe. Da, eu, dacă am înțeles bine întrebarea, ea se referă la uh, necesitatea Greciei pentru un al treilea uh, program. Ei bine, cred că este puțin prea devreme să discutăm această temă. Programul uh, actual va continua până la sfârșitul anului 2013, programul cu Fondul Monetar Internațional până în 2016. Deci este pur și simplu prea devreme să discutăm un program viitor sau extinderea programului actual. Uh, o asemenea decizie va depinde, de exemplu, de, um, de accesul uh, Greciei pe piețe mm, pe anul, uh, de anul viitor. Acum, în legătură cu rolul Băncii Centrale Europene în Troica, am mai abordat această temă înainte. Noi suntem responsabili pentru politicile monetare, deci din acest punct de vedere este bine că facem parte din această troică în perioada de criză economică. Banca Centrală Europeană pune la dispoziție o masă mare de lichidități pentru a sprijini băncile din Grecia, dar și din alte state. Deci, um, avem un interes mare în a participa în continuare la activitățile troicii pentru că putem uh, influența uh, deciziile luate de Troică, dar este vorba de o limitare pe perioada crizei economice. Uh, nu am alte lucruri de adăugat celor deja spuse deja. Mulțumesc. Vă rog, pe scurt. Da, dacă îmi permiteți, domnule președinte, aș dori să repet prima întrebare pentru că nu v-ați referit la ea. Este vorba de relația între Troica și Fondul Monetar Internațional. Și repet, Fondul Monetar Internațional consideră că um, datoria guvernamentală elena nu este una sustenabilă și aș dori să știu care este părerea dumneavoastră. Um, o, un grad de îndatorare de 180% din uh, PIB este sustenabil sau nu? Nu uh, analiza noastră actuală ne demonstrează că este un grad de îndatorare sustenabil. Da, nu cred că veți obține mai multe informații pe marginea acestui punct. Se pare că o datorie de 180% din PIB este una sustenabilă. Și acum Sam Poterho din partea EFD. Doamne, era drag. Vă mulțumesc. Doamna președintă, doresc să-l salut și pe domnul Draghi în uh, comisia noastră. Aș dori să vă pun o întrebare legată de politica pe termen lung. În țările uh, nordice, nivelul dobânzii de referință a fost foarte mult timp uh, redus. Dumneavoastră a spus că veți păstra această politică a dobânzii de, de referință redusă pe un termen lung. Și dacă există vreo îndoială legată de mărirea acestei rate de dobânză, piețele se neliniștesc. Pe mine mă îngrijorează această situație pentru că ă, piețele consideră că situația actuală ar fi una normală. Aș dori să vă întreb în ce condiții considerați că este posibilă ridicarea ă, ratei ă, de referință a dobânzii și dacă uh, politica actuală poate fi uh, una durabilă. Pentru că se poate ajunge la un nou uh, grad de îndatorare, deși uh, încercăm, pe de altă parte, tocmai să evităm această situație în care ajungem la un nou grad mare de, îndatorare. Vă mulțumesc. Uh, în declarațiile noastre am spus că aceste rate vor fi păstrate la nivelul uh, actual pe o perioadă lungă de timp. Această orientare înspre viitor a noastră se bazează pe analiza uh, inflației pe termen mediu. Am spus foarte bine că în august rata inflației a scăzut la 1,3% de la 1,6% în iulie și ne așteptăm să rămână sub 2% uh, pe o perioadă extinsă de timp. Și ținând cont de slăbiciunile economiei, de rata mare a șomajului, ținând cont că aceasta este analiza noastră pe termen mediu, politica noastră monetar, monetară care are ca mandat păstrarea stabilității uh, prețului în sus și în jos, nu trebuie să uităm de acest lucru, am ajuns la această uh, orientare viitoare. Deci ne așteptăm să păstrăm ratele de, de referință a dobânzei acum și pe o perioadă extinsă de timp. În același timp, avem niște așteptări foarte clare. Acesta este scenariul economic cu care trebuie să ne confruntăm pe o perioadă extinsă de timp, după cum am spus. În același timp, este adevărat și probabil că acesta este sensul întrebării dumneavoastră. Este adevărat că o rată redusă a domânzii de referință pe o perioadă lungă de timp aduce cu sine riscuri. Știm foarte bine acest lucru și am văzut uh, care au fost riscurile în trecut. Deci, urmărim cu foarte mare atenție riscurile potențiale vis-a-vis -vis de stabilitatea financiară, riscuri venite din această rată uh, redusă și dacă vom uh, considera că este necesar, va trebui să recurgem la instrumente macroprudențiale. Până acum nu am considerat că ar fi nevoie să recurgem la asemenea intervenții macroprudențiale. Vă mulțumesc! Mă bucur că ați menționat aceste instrumente macroprudențiale, ne vom, le vom discuta mai târziu. Nu știu dacă doriți să reveniți, dacă nu, în numele PPE are cuvântul domnul Langen. Ja, Herr, Herr Präsident. Domnule președinte, măsurile luate de Banca Centrală Europeană până acum s-au bucurat de sprijinul meu masiv, pentru că am considerat că ați fost una din puținele instituții capabile să reacționeze corespunzător în timpul crizei. Și aș vrea să îi contrazic pe colegii mei care ridică mereu problema troicii. Eu găsesc că este absolut necesară, dar nu sunt de acord cu tot ceea ce face Banca Centrală Europeană, iar în legătură cu ceea ce a spus colegul Giegold, Aș vrea să spun că am unele rezerve în ce privește separarea clară a politicilor monetare pe de o parte și a politicii de supraveghere pe de altă parte. Pentru că eh, dumneavoastră spuneți că în politica eh, monetară sunteți independent, eh, dar în același timp, în ce privește supravegherea, aveți nevoie de control și eu cred că trebuie să existe un control guvernamental și un control din partea parlamentelor. Din acest punct de vedere, lucrurile nu sunt clarificate. Cum să construim aceste organisme? Doamna președinte a spus că în decembrie vom decide cine va fi președinte și cine va fi vicepreședinte. Dar de pe acum uh, autoritățile naționale trebuie să se implice în rezolvarea acestei probleme. Cea de-a doua întrebare. Uh, fondul uh, de derulare pe care îl stabiliți pentru ianuarie 2015 ce spune membrul directoratului dumneavoastră Asmussen în legătură cu a folosi până atunci fondul de stabilitate? Nu considerați că este până la urmă o concentrare de putere în care se vor interfera datorările celor care răspunde politica monetară și a celor care răspunde supraveghere? Iar în ce privește uh, Banca Federală Americană uh, și de asemenea și Japonia mizează foarte mult pe înmulțirea banilor uh, și pe dobânzi mici. Dumneavoastră spuneați însă că dobânzile, dobânzile foarte mici pot constitui un pericol pentru dimensiunea socială în Europa, pentru pensii, pentru alte domenii. Uh, veți accepta această formulă sau poate că uh, până la urmă se va reveni la o atitudine mai moderată în ce privește politica dobânzilor. Thank you. Um, it certainly would be... Mulțumesc. Sigur că ar fi ideal să avem acel fond care să fie stabilit la bun început, nu peste 10 ani și să fie completat. Uh, I would certainly agree with you. Bineînțeles că sunt de acord cu dumneavoastră că Banca Centrală Europeană uh, nu ar trebui să aibă nimic de a face cu acest fond. Dar uh, nu știu dacă asta i-a trecut cuiva prin minte. Banca Centrală Europeană nu trebuie și nu dorește să aibă de-a face cu acest fond. Este foarte adevărat că în perioada în care, um, de fapt, acest uh, coș este subfinanțat, să spun așa, uh, e, trebuie, de fapt, să găsească uh, alte surse de alimentare și ă, în clipa de față ne aflăm încă într-o perioadă incipientă. Unii spun că putem extinde linia de credit pentru acest ă, fond de ă, soluționare, dar nu știu dacă este posibil în baza tratatului european. Problema există și va trebui să fie rezolvată până la urmă. În ce privește Problemele legate de membri în organismul de uh, supraveghere. Da, nu Banca Centrală Europeană trebuie să numească membri, ci este datoria statelor membre. Ei, când vor uh, face numiri, atunci acea veghere va putea să uh, funcționeze corespunzător. În ce privește dobânzile mici, sigur, uh, apreciez preocupările legate de efectele pe care dobânzile mici le pot crea pe plan social. Dar în ce privește asigurările de viață pentru pensii și uh, pentru cei care fac economii, consideră, sigur că sunt penalizați într-un fel prin dobânzile mici dacă uh, ei uh, economisesc banii pe o perioadă îndelungată. Dar ce putem face uh, pentru întreaga zonă euro? Sigur, ar trebui să urmăriți modul în care uh, a evoluat uh, dobânzile în Germania în ultimele trei luni, de pildă. Banca noastră de, rata noastră de dobândă a rămas aceeași și în același timp însă în Germania au existat evoluții. Uh, într-o vreme uh, dobânzile pentru obligațiunile de stat au fost în mod artificial foarte mici, iar acum, revenind încrederea pentru zona euro, fluxurile uh, de bani au evoluat față de perioada trecută există și un efect în ce privește creșterea dobânzilor, mai ales pentru titlurile de stat în Germania. Avem discuții periodice cu alți colegi din restul lumii. Aceste discuții însă nu ating nivelul unei coordonări a politicii în acest domeniu pe plan mondial. Sigur că discuțiile noastre trebuie să fie legate tot timpul de dorința de a menține stabilitatea financiară. Președinta, mulțumesc. cu intervenție a domnului Zalba din partea PPE. Eu... Mulțumesc, doamna președintă. Bun venit, domnule Draghi. Cred că există aici unanimitate în sensul că mm, avem semnale pozitive de redresare economică. Doamna Ferreira a recunoscut acest lucru că se întâmplă și în Portugalia. Sunt de acord cu ce ați spus dumneavoastră săptămâna trecută și anume că Uniunea Bancară uh, ne va ajuta pentru a grăbi acest proces de redresare economică. Însă trebuie să fim conștienți de faptul că acest lucru se va face pe termen mediu și lung, pentru că pe termen scurt, așa cum ați spus și dumneavoastră, există o problemă cu creditele, în special creditele pentru IMM-uri. Și pe mine mă îngrijorează, așa cum spunea domnul Langel, faptul că uh, se menține rata dobânzii scăzută sau chiar poate fi scăzută și mai mult. Și aceasta mă îngrijorează din mai multe motive, pentru că nu cred că aceasta va avea efecte reale pentru economia anumitor țări. În țara mea, de exemplu, creditele pentru IMM-uri au fost uh, o problemă. Pentru 25 uh, dintre IMM-uri, uh, acesta este prima problemă principală, creditele obținute. Asta nu înseamnă că pentru alte companii aceasta nu este o problemă, dar nu este cea prioritară. Și aceasta, deși uh, prețul este de 5 ori mai mare față de uh, omologilor europeni. Spunea uh, domnul Licanen că BCE-ul este pregătită pentru a face o injecție de lichiditate, însă dacă se ajunge la această injecție de lichiditate, vreau să știu cum se poate garanta că această lichiditate ajunge într-adevăr până la economia reală și nu este folosită într-o bună parte pentru a finanța, de exemplu, răscumpărarea datoriilor publice. Deci, cum putem oferi garanții în cazul în care se ajunge la aceste injecții de lichiditate? Cum putem avea garanții că acestea vor ajunge la economia reală? Vă mulțumesc! Dați-mi voie să spun la început că sunt de acord cu dumneavoastră. IMM-urile, într-un fel, sunt și raspinării economiilor noastre, mai ales în acele țări în care au fost afectate în mod deosebit de către criză. Și de asemenea sunt de acord cu dumneavoastră că în pe timpul acestei crize, de fapt, obstacolele uh, financiare în activitatea IMM-urilor au crescut datorită deteriorării situației uh, financiare. Să nu uităm că multe IMM-uri uh, sunt foarte îndatorate. Dar au existat și alți factori și unul dintre ei este, uh, de fapt, precauția uh, băncilor uh, vis-a-vis -vis de riscuri. Deci, în multe din țările aflate în criză, de fapt, nivelul uh, plăților care uh, sunt supuse uh, riscului nu este destul de ridicat. Se preferă, de fapt, menținerea unui nivel foarte scăzut într-un asemenea context. Deci, da, există uh, Uh, pe de o parte o situație financiară șubrezită a IMM-urilor și pe de altă parte o super precauție din partea băncilor. Și a existat un studiu efectuat în legătură cu fluxul de credite uh, la nivelul IMM-urilor și uh, băncile au fost uh, chestionate de ce nu sunt dispuse să acorde împrumuturi IMM-urilor, pe de o parte, și pe de altă parte au fost întrebate IMM-urile de ce nu uh, au solicitat credite noi. Și, uh, de fapt, uh, la băncile au răspuns că nu au existat suficienți clienți pentru acordarea de credite. Uh, deci eu cred că în clipa de față, uh, eu cred că în continuare uh, se acordă atât de puține credite pentru că există um, puțini clienți dispuși să se angajeze la o nouă îndatorare. Eu uh, cred că, analizând de pildă programele de finanțare în Marea Britanie, există um, o mai mare varietate um, um, colaterală în ce privește maturitatea uh, pe termen lung, uh, în ce privește contrapărțile uh, centrale și până la finele anului 2011 de fapt, aceasta a fost situația ca atare. Am luat o serie întreagă de măsuri. Mai recent am decis um, ca în ce privește anumite uh, active care sunt uh, garantate, uh, să ne schimbăm uh, orientarea astfel încât băncile să poată să considere creditele pe care le acordă clienților ca fiind unele colaterale, iar din iulie anul curent ne avem asemenea analize periodice am discutat și un cadru permanent colateral pentru a introduce măsuri care să poată să uh, susțină finanțarea IMM-urilor, uh, inclusiv prin reducerea uh, în ce privește uh, reducerea datoriilor la IMM-uri. Deci, trebuie să găsim um, alte metode pentru a susține IMM-urile, dar în clipa de față ceea ce facem noi nu are decât un rol consultativ. Mulțumesc. Există uh, din partea grupului S și D intervenția doamnei Ani Podimata. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să rămânem la acest subiect uh, o rată a dobânzilor foarte mici la credite, cunosc situația din Spania și în legătură cu ceea ce uh, a spus domnul Langen, de fapt, în multe țări există o criză a lichidităților și apar divergențe între rata dobânzii uh, din diversele state din zona euro. Poate că în Germania poți obține un credit cu o dobândă de 1%, dar în uh, Grecia IMM-urile trebuie să uh, plătească dobânzi de 7 până la 10% la împrumuturile pe care le primesc. Asta e situația, domnule Langen. Domnule președinte, în ultimul an, trei din marile corporații din țara mea și-au uh, delocalizat sediul, au uh, migrat spre uh, străinătate, și-au deplasat practic activitatea și Există inclusiv o întreprindere mare de stat care și-a stabilit acum sediul în Belgia pentru a putea obține creditele necesare activității sale. Deci problema ratelor la creditele luate nu sunt o problemă doar spaniolă, grecească sau portugheză. Ce măsuri ați putea să uh, întreprindeți ca să nu existe aceste două viteze în cadrul zonei euro în ce privește transpunerea în practică a politicii uh, financiare. Dați-mi voie să încerc să vă prezint imaginea fragmentării cu care ne confruntăm astăzi. La începutul Există, de fapt, o fragmentare din uh, ambele perspective. Finanțare pe de o parte și uh, credit, împrumuturile făcute pe de alta parte. Am avut țări în care costurile de finanțare au fost uh, mai mari decât în cazul băncilor care erau uh, stabilite în uh, țările puternice. Deci, în mare, de fapt, acel tip de fragmentare în clipa de față a fost depășit. Ce am văzut în ultimele șase luni? Am putut constata că depozitele naționale uh, au uh, ajuns înapoi la băncile naționale. Și uh, am analizat coeficientul de dispersie între depozitele din diversele zone euro au atins acum nivelul care exista în anul 2007. Asta înseamnă că finanțarea prin depo- fragmentarea ă, depozitelor ă, nu se mai întâlnește. Pe de altă parte, ă, în ce privește obligațiunile emise, titlurile de stat, aici, în clipa de față, de asemenea, se constată o reducere a fenomenului, dar mult mai lentă există uh, o tot mai mică uh, dispersare între diversele zone, dar condițiile sunt încă foarte diferite și există motive, uh, argumente rezonabile pentru asta. Dacă ne gândim la premiul de risc, atunci când împrum, acorzi un împrumut pentru o țară aflată în criză, trebuie să faci o diferență față de creditele pe care le acorzi uh, unor state care uh, sunt mai puțin afectate de către criză. De asemenea, în ce privește titlurile de stat, trebuie să existe o asemenea politică diferențiată a institutelor financiare. Pentru că trebuie să existe în momentul returnării uh, și elementul de profitabilitate. Deci, constatăm că încet, încet, politica monetară comună își revine și cu cât acest proces de revenire va progresa, cu atât va fi mai puțin riscant să acorzi împrumuturi întreprinderilor. Da, da, de fapt, aceste titluri de stat, obligațiuni de stat, trebuie să aibă un nivel de risc zero. Iar acum, doamna Astrid din partea PPE. Mulțumesc, doamna președinte. Domnule președinte, domnul Merș, care este compatriotul meu și colegul dumneavoastră, pentru că este director, a povestit despre experiența sa în ce privește activitatea în băncii centrale europene. Um, a făcut declarații foarte interesante presei în legătură cu punerea în aplicare a unui organism unic de supraveghere bancară. Deci acest mecanism va deveni la un moment dat operațional, ați confirmat și dumneavoastră acest lucru, dar rămâne o problemă importantă care se referă la mecanismul de protecție, de backstop uh, și uh, va trebui să determinăm modul în care se va derula repartizarea uh, capitalului necesar între diversele guverne dacă există lacune grave în bilanțul unei bănci. Eu aș vrea să obțin din partea dumneavoastră explicații legate de modul în care uh, această activitate a trebuit să se deruleze. Uh, pentru că aș vrea să îmi explicați care este articularea între problematica tipică legată de backstop și, pe de altă parte, de uh, situația uh, altora. Uh, există abordări unitare din acest punct de vedere sau puncte de vedere diferite. O altă întrebare în legătură cu o carte care urmează să apară, un jurnalist explică că mondializarea creează niște fluxuri de capital internațional care uh, suferă o regresie importantă, mai ales în zona euro și asta începând cu anul 2007. În acest context aș vrea să știu dacă acest fenomen se confirmă va exista acest recul de fluxuri de capital internațional în zona euro și va constitui acest fenomen o problemă, mai ales în ce privește gestionarea uh, zonei monedei unice euro. Thank you. I will answer first, second. Mulțumesc. Voi răspunde întâi la cea de-a doua întrebare. Eu nu cred că fenomenul de globalizare nu își încetinește uh, ritmul, iar în ce privește fluxurile de capital, așa cum le-am urmărit de la începutul anului, cred că lucrurile uh, se desfășoară mai degrabă invers. Fluxurile de capital uh, se mișcă liber în diversele zone din lume um, în condiții diferite în ce privește inclusiv rata dobânzilor și Am avut înainte fluxuri de capital masive spre piețele emergente, de asemenea spre zona euro. Um, după aceea uh, Uh, capitalul a părăsit uh, piețele emergente. Deci, fluxurile de capital rămân foarte mobile și eu nu cred că există o încetinire a ritmului de globalizare. Iar uh, în ce privește prima întrebare legată de sistemul de supraveghere a riscurilor sistemice, de mecanismul de combatere a riscurilor. Uh, vom publica uh, și punctul nostru de vedere, dar trebuie să știți că acest mecanism este practic uh, complementar cu Comitetul de Supraveghere a Riscurilor Sistemice pentru că trebuie până la urmă să ajungem la o uniune monetară care să fie funcțională și în ce privește propunerile, ă, conține ă, elemente esențiale, un sistem unic, o autoritate unică și un fond unic. Ă, noi susținem foaia de parcurs pentru ianuarie 2015 și de asemenea eu cred că analiza uh, capacităților unei bănci și îngrijirea, um, supravegherea uh, modului în care um, banca um, evoluează pe piață trebuie să fie două lucruri uh, diferite. În ce privește uh, rolul Băncii Centrale Europene și a uh, mecanismului de supraveghere, eu cred că uh, mecanismul își va asuma rolul de supraveghere, de observatori. Iar în ce privește regulamentul în baza căruia va funcționa uh, organismul de supraveghere, eu cred că trebuie să găsim temeiul legal care să fie susținut atât de serviciul nostru legal, cât și al tuturor instituțiilor. Consiliul afirmă că articolul 1.14 ar fi uh, cel care trebuie să constituie temeiul legal de funcționare. În ce privește mecanismul de protecție, de backstop, de fapt, termenul uh, uh, are poate interpretări diferite. Noi în contextul uh, me mecanismului de uh, salvare. Eu cred că trebuie să vedem ce se va întâmpla dacă înainte de termenul de 10 ani vom avea nevoie de accesarea fondului de salvare. Și Eh, dacă va fi nevoie de eh, să împrumutăm bani din altă sursă. Pentru că eh, backstop-ul pentru acest mecanism de salvare trebuie să fie un fel de pârghie de protecție. Mulțumesc. Chiar acum din partea grupului S și doamna Emily Turunen. Uh, Mulțumesc. În primul rând, aș vrea să fac un comentariu. Ceea ce ați spus dumneavoastră în legătură cu, legătura cu celelalte bănci centrale a fost foarte interesant pentru că am avut dezbatere, însă nu avem o structură formală de luare a deciziilor. Așa că aceasta ar trebui să fie dezbătută în procesul de curățare de după uh, Uh, criza pe care ne dorim, dar este doar un comentariu. Întrebarea pentru dumneavoastră este asupra noului rol de supraveghere. Un lucru pe care uh, l-am tot întrebat, dar n-am primit încă un răspuns. Domnul Dijsselbrom, în urmă cu câteva săptămâni, a venit aici și spunea că procesul de evaluare a calității activelor este foarte important. Dumneavoastră ați vorbit despre credibilitate în cadrul acestui proces. Însă dânsul nu a venit cu propuneri concrete pentru a vedea cum putem asigura nu doar calitatea mecanismelor utilizate, ci și independența expertizei utilizate. Așa că vreau să vă întreb cum veți asigura calitatea ridicată, în special ținând cont de criticile uh, realizate după ultimele teste de rezistență asupra metodelor și, în al doilea rând, cum veți asigura independența, în special în rândul experților din sectorul privat și cum definiți independența în astfel de cazuri. Vorbeați despre acele mecanisme de protecție, backstop, la nivel național. Vreau să vă întreb dacă e realist pentru noi ca Spania, Grecia, de exemplu, sau chiar și Franța, să vorbim despre astfel de mecanisme care să fie în vigoare. Mulțumesc. În primul rând, evaluarea globală se va face pe baza unei metodologii foarte riguroase, care este la ora actuală în pregătire în contextul pregătirilor SSM. Aceste pregătiri sunt uh, susținute și de o firmă de consultanță externă, iar BCE-ul, după cum spuneam, uh, a lansat un apel de oferte după care a angajat această firmă de consultanță externă. În al doilea rând, un proiect de management la nivel central foarte bine stabilit și condus de la nivel central va fi aplicat în mod independent și coerent pentru toate băncile care se află în domeniul de aplicare al acestui exercițiu. Deci e important că trebuie să fie condus la nivel central, să fie aplicat în mod ricuros și independent pentru a ne asigura că nu va duce la o fragmentare și că rezultatele pot fi comparabile. Iată de ce acestea vor fi susținute de manageri um, experimentați, externi și asigurarea calității și a procesului de gestiune va fi realizată în fiecare etapă a metodologiei pentru a asigura credibilitatea procesului și a rezultatelor sale. Acum, referitor la mecanismele de protecție. Trebuie, în primul rând, să ținem cont de faptul că între timp băncile um, și-au ridicat nivelul de provizioane. Deci regulile pentru aceste mecanisme de protecție la nivel uh, național uh, sunt realiste. Mulțumesc. Okay, thank you. Um, I, I think... Mulțumesc. Emily, din câte înțelesesem eu, răspunsul pe care îl primisem din partea domnului ministru era destul de categoric. Poate că nu era atât de clar în unele dintre răspunsuri, dar cred că la acest punct fusese destul de categoric. Și acum, din partea PPE, doamna Tyson. Uh, thank you. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Voi vorbi în olandeză. Mulțumesc uh, președintelui Draghi pentru că vine aici uh, în numele BCE. Aș vrea să mă prezint aici câteva reticențe pe care am și să pun și câteva întrebări. Am uh, cooperat foarte mult la nivel instituțional, am luat multe decizii la nivel legislativ um, asupra măsurilor standard sau uh, non-standard pe care le-am luat și cred că am reușit să evităm eventuale crize pe viitor și să revenim pe drumul cel bun pentru a ne proteja tocmai de eventuale pericole pe viitor și a crea un nivel de încredere mai ridicat. Dar uh, n-am terminat complet muncă în acest domeniu. Avem uh, SRM-ul, dar acesta n-a fost uh, încă încheiat și vreau să vă întreb, atunci când vom avea această evaluare calitativă a activelor, există un risc și anume să apară probleme pe aici, pe acolo. Și tocmai asta mă face să vă pun următoarea întrebare. Cum ne vom asigura că primele știri negative care vor apărea în urma acestei evaluări să nu ducă la o reacție negativă și, prin urmare, la haos. Cum putem evita acest lucru? Sunteți uh, conștient de aceste probleme și de lipsa de um, încredere de faptul că nu există o rezistență destul de mare la nivelul economic și al piețelor financiare. Cine va interveni aici? Este o chestiune care va fi discutată la nivel interinstituțional sau nu? Și am întrebat același lucru și pe domnul comisar Barnier și dânsul mi-a spus că va dezbate acest lucru um, la Consiliul Ecofin cu miniștrii de finanțe și că trebuia să avem o comunicare în acest sens. Uh, și dacă apar vești negative, că aceasta n-ar trebui să ne surprindă prea mult. Și mă întreb dacă BCE-ul se pregătește în acest sens. Am putea avea o comunicare care să ne facă să fim mai rezistenți sau cum se poate proceda? Mulțumesc! Mulțumesc! Într-adevăr, îngrijorările dumneavoastră uh, sunt întemeiate. Suntem de acord și suntem conștienți de faptul că trebuie să ne pregătim și să le facem față și experiența noastră din trecut uh, ne dă lecții în acest sens. Însă poate data aceasta lucrurile stau mai bine, în primul rând pentru că băncile au uh, crescut provizioanele în mod semnificativ, uh, au un capital mult mai ridicat, deci situația în general este mai bună și nivelul de încredere este mai mare față de primele teste de rezistență pe care le făcusem. Însă evaluarea noastră va fi una foarte strictă și globală, pentru că avem nevoie de o privire de ansamblu a tuturor entităților uh, care vor uh, interveni. E prea devreme pentru a ne pronunța, pentru a vedea ce fel de estimări vor apărea. Sperăm că această evaluare să ducă la o creștere a a transparenței și a încrederii, bineînțeles, dacă suntem dispuși să facem față și deficitelor eventuale. Iată de ce spuneam încă de la început cât de importante sunt aceste mecanisme de protecție la nivel național. Ele sunt esențiale pentru a asigura tocmai credibilitatea acestei evaluări a calității activelor. Pentru că dacă nu există astfel de mecanisme de protecție națională, atunci ce va spune lumea? Da, aceste date pe care le avem sunt așa, tocmai pentru că există teama de a avea uh, date și mai proaste în absența acestor mecanisme naționale. Iată de ce este atât de important să avem uh, o absolută credibilitate a acestui proces. Deci asta și încercăm să facem, să fim pe cât de transparenți uh, cu putință, să fim coerenți, să avem o evaluare independentă, însă să fim pregătiți să și intervenim, dacă e cazul. Mulțumesc! Mulțumesc și acum din partea grupului ALDE, domnul Tremosa. Mulțumesc, doamnă președintă. Bună ziua, domnule Draghi. Am două întrebări. În primul rând, una referitoare la Uniunea Bancare. BCE-ul va supraveghea anumite bănci europene și aceasta este o veste bună pentru mine, și anume că băncile spaniole vor fi sub supravegherea europeană. Însă problema care se pune este cine va plăti pentru greșelile realizate în acest proces de supraveghere de, al BCE. În al doilea rând, în ceea ce privește procesul de supraveghere și credibilitatea, cred că nu există o adevărată credibilitate fără niciun fel de eșec, pentru că credibilitatea înseamnă ca unele bănci să nu reușească aceste teste și BCE-ul ar trebui să dispună de acest buton roșu față de băncile naționale, pentru că la nivel național se vorbește despre bănci care sunt prea mari pentru a da faliment. E vorba de uh, prea mulți bani ai contribuabililor sau uh, bănci care sunt prea mari în anumite state membre. În Germania, de exemplu, există astfel de bănci. Deci cine ar trebui să uh, decidă în acest sens? Mulțumesc! Mulțumesc. Acum, referitor la prima întrebare, nici n-aș vrea să mă gândesc la așa ceva. Cine ar trebui să plătească dacă BCE-ul greșește? Dar al doilea punct este într-adevăr foarte important. Încă de la început am tot spus că evaluarea viabilității anumitor instituții financiare și felul în care uh, se poate avea grijă de acea instituție sunt două sarcini diferite și trebuie realizate de către instituții diferite. BCE-ul va spune prin SRM că o anumită instituție nu este viabilă și după aceea SRM-ul, așa cum se întâmplă și modelul american în Statele Unite, trebuie să hotărească ce va face cu acea instituție. Dacă va fi vândută, fuzionată, dizolvată sau recapitalizată. Există mai multe modalități, însă, ținând cont de toate aceste posibilități care ar putea influența bugetul național și felul în care sunt cheltuiți uh, banii contribuabililor, aceasta ar trebui să fie o, o funcție diferită de cea îndeplinită de către mecanismul, de către instituția de sub, supraveghere. Și de fapt așa și funcționează în ziua de astăzi în statele membre. Există autoritatea de supraveghere care uh, informează autoritatea bugetară, ministrul de finanțe sau cea care este competentă cu o anumită instituție nu este viabilă și că ori trebuie să fie dizolvată, ori trebuie să se aibă grijă de ea. Și cele două funcții sunt separate, din câte știu eu, în toate statele membre. Ramon, dorești să intervii? Dacă îmi permiteți, acestea sunt chestiuni pe care le dezbatem și în trialogurile noastre, și anume ce marjă de flexibilitate ar trebui să fie permisă pentru aceste instituții financiare, pentru bănci, ținând cont de rolul um, investitorilor și de diversele rezultate posibile. Însă toate acestea sunt încă Uh, în negociere. Mario, aș avea și o întrebare în legătură cu politica macroprudențială în cadrul BCE. Această politică macroprudențială, care după cum știi este un instrument nou foarte util, poate fi realizată de către BCE atunci când va deveni autoritate competentă în cadrul SSM. Însă există și o altă dimensiune care are consecințe asupra managementului și anume pentru a face față faptului că, de exemplu, rata dobânzii într-un stat membru nu își face datoria, nu funcționează bine și face presiune asupra sistemului bancar, asupra împrumuturilor. Aceasta este o cu totul altă dimensiune. Cine se va ocupa de această fațetă diferită? Și, din punctul de vedere al politicii macroprudențiale, cum se va face atunci când avem pe de o parte partea de management și pe de altă parte partea de supraveghere. Cine se va afla la mijloc între cele două? Cine va face legătura între cele două brațe, să zicem, al acestei politici? Ar putea fi BCE-ul sau nu? De fapt, lucrăm la această chestiune acum și politica macroprudențială va fi de competența Comitetului de Supraveghere și de asemenea Consiliului um, de Guvernare. Și tocmai acum finalizăm acest proces de cooperare pentru a avea întâlniri speciale asupra acestui punct, schimb de informații care să fie asigurat între cele două organisme. Încercăm să găsim modalitățile cele mai bune de soluționare și trebuie să ținem cont și de faptul că avem și partea de stabilitate financiară în cadrul BCE, care este de competența noastră. Și este o îngrijorare pe care o avem în vedere în permanență și suntem dispuși să oferim soluții, atât pentru dumneavoastră, bineînțeles, cât și pentru zona euro, o modalitate de rezolvare a acestei probleme cât mai viabilă. De fapt, este un domeniu gri, să spun, care nu este bine definit. Însă, din punctul nostru de vedere, în sensul de a menține separat uh, politica monetară de politica macroprudențială, aceasta este stabilită prin tratat. Pe noi ne interesează practic rata dobânzii pe termen mediu și lung. Deci sarcina noastră este oarecum simplă, pentru că indiferent ce se va întâmpla până la urmă, mandatul prioritar este cel care are întâietate și pe care trebuie să-l îndeplinim. Însă, ar putea apărea și probleme la nivel local cu noua politică macroprudențială într-un domeniu atât de complex cum ar fi cel al zonei euro și aceasta se poate traduce în probleme locale, bule la nivel local în anumite zone ale spațiului euro. Însă aceasta nu înseamnă că ar avea o consecință directă asupra politicii monetare. Președinte, deci atunci BCE-ul ar interveni prin Comitetul de Supraveghere sau nu? La ora actuală tocmai uh, încercăm să definim bine care este rolul cui în acest domeniu. Da, într-adevăr, uh, este o chestiune dificilă. Mai avem uh, puțin timp și știu că domnul Bocras nu este pe listă, dar vroia să pună și dânsul o întrebare. Mulțumesc, doamna președintă. În iulie 2012, domnule președinte, ați făcut o declarație istorică în care spuneați că BCE-ul va face tot ce va trebui să facă pentru a salva moneda euro. Și, într-adevăr, aceasta a avut un impact major pozitiv asupra uh, economiei europene și doar în, nu doar în politica monetară, ci și în cea fiscală, pentru că a salvat de la faliment mai multe state. În același timp, Așa cum s-a arătat deja și s-a discutat aici, mecanismul de transmisie monetară nu este perfect, pentru că a, nivelul de creștere a creditelor este foarte scăzut și, de asemenea, creșterea economică este scăzută. Nu este oare o ironie faptul că astfel de declarații sunt mult mai eficiente decât acele backstop-uri care sunt gândite sau alte politici și instrumente monetare? Mulțumesc! Da, sunt de acord cu dumneavoastră. Într-adevăr, declarația a fost foarte eficientă, dar nu aș spune că a avut și o funcție de mecanism de protecție fiscal. Într-adevăr, este vorba aici de politică monetară. Și trebuie să ne reamintim că la momentul acela riscurile cu care ne confruntam era riscul uh, de uh, schimbarea monezii. Acesta, de fapt, este un eufemism, pentru că, de fapt, era vorba de însăși existența monezii euro. Și rata dobânzii pe care am avut-o în anumite zone euro nu era justificată de chestiuni fundamentale, ci de această autoprofeție împlinită a um, dispariției zonei euro. Și iată la ce ne referam în acel moment și acesta era o, un obiectiv de politică monetară, pentru că un astfel de scenariu negativ afecta principalul obiectiv al nostru, și anume stabilitatea prețurilor pe termen mediu și lung. Acesta era deci obiectivul. Însă, în afară de acesta, știți care sunt uh, uh, Criteriile pentru activarea OMT-ului sunt criterii foarte stricte care trebuie aplicate la nivel național. Deci, intenția mea nu era aceea de a rezolva problemele fiscale ale diverselor mem state membre. Convingerea mea era și este în continuare că dacă un stat are o politică fiscală nesustenabilă, atunci nu se poate face nimic din afară pentru țara respectivă. Numai uh, ea poate lua măsurile necesare. Și această sustenabilitate poate fi asigurată și prin rata dobânzii. Aceasta se afla, de fapt, uh, la baza proiectului OMT pe care l-am conceput. Încă o întrebare acum din partea domnului Lambert, după care facem o scurtă pauză, pentru că Mario ne-a cerut uh, o mică pauză înainte de cea a doua parte a întâlnirii noastre. Filip, te rog. Da, am înțeles că trebuie să fie succint și va fi. Domnule președinte, Ați vorbit despre împrumuturi pentru economia reală care nu va aduce randamentul pe care le așteptăm pe piața financiară. Sunteți de acord că piața financiară s-a obișnuit cu rata dobânzii și cu rata randamentului care nu era compatibilă cu economie durabilă? Într-adevăr, sunt absolut de acord. Și de altfel, ceea ce vedem astăzi, toate regulamentele pe care le-am uh, aplicat după criza financiară și pe care continuăm să le implementăm, toate acestea au drept unic obiectiv acela de a face ca sistemul uh, financiar, sistemul bancar să fie mai puțin riscant decât era înainte. Într-adevăr, randamentul este mai scăzut în ziua de astăzi, mai scăzut decât era înainte pentru că, după cum știți, sistemul bancar uh, depindea de un randament care nu era durabil, însă asta înseamnă că și riscurile sunt mai scăzute în ziua de astăzi. Însă pentru toate acestea e nevoie de timp pentru ca piețele să reacționeze, pentru ca industria financiară să aprecieze acest lucru. Pentru că această rata a randamentului este scăzută și va rămâne scăzută și în același timp și riscul este mai scăzut. Deci este o combinație a celor doi factori pe care toată lumea ar trebui să începe să o valoreze ca atare. Bineînțeles că situația din ziua de astăzi este mult mai bună decât era în urmă cu trei ani. Într-adevăr, băncile poate să uh, dispună de capital de pe piețe, nivelul de încredere pe, pe piețe a crescut, deci într-adevăr sunt semne care ne arată că se înțelege această nouă configurație a randamentului scăzut mână-mână cu riscuri scăzute și răspunsurile sunt în consecință. Ce spuneam mai devreme în legătură cu evaluarea calității activelor, acest mecanism este foarte important pentru că pentru a convinge sectorul privat să facă investiții în uh, industria bancară, avem nevoie, în primul rând, de riscuri scăzute, dar în același timp avem nevoie de transparență în ceea ce privește bilanțul băncilor. Iată de ce acest mecanism de evaluare a calității activelor este atât de important și trebuie să reactiveze fluxul creditelor, pentru ca acesta să treacă din sistemul bancar spre economia reală. Mulțumim foarte mult! Aceasta ne aduce la sfârșitul uh, dialogului pe politică monetară. Vom face o scurtă pauză de 5 minute aproximativ, după care vom relua următoarea parte a întâlnirii noastre. Probabil un pic mai devreme decât programat, dar uh, aceasta îi va permite lui Mario să plece un pic mai devreme. Deci peste 5 minute ne reîntâlnim. Right, welcome back colleagues. We are now going on. Bun venit, dragi colegi, din nou. Vom continua cu audierea planificată în continuare cu președintele BCE, de data aceasta în capacitatea dânsului de președinte al Comitetului European pentru Risc Sistemic. Deci uh, vom avea o scurtă prezentare din partea lui Mario în această calitate și după aceea vom avea întrebările și răspunsurile. Mulțumesc, doamna președinte. Doamnelor și domnilor, este o adevărată plăcere pentru mine să vin în fața comisiei dumneavoastră pentru a vă informa în legătură cu activitățile Comitetului European pentru Risc Sistemic. Aș spune în primul rând că la ultima întâlnire, guvernatorul Carney al Băncii Marii Britanii a fost primul vicepreședinte al acestui comitet. Și de la ultima întâlnire au apărut semne pozitive în ceea ce privește recuperarea economică europeană. Și aceste fenomene sunt încurajatoare, însă sunt încă doar la început și riscul în ceea ce privește stabilitatea financiară rămâne o problemă. În comentariile de astăzi uh, voi vorbi despre aceste riscuri în domeniul asigurărilor, în domeniul bancar și al infrastructurilor de piață. Mă voi referi și la alte două domenii ale muncii noastre continue, și anume evaluarea implementării uh, primei recomandări a Comitetului pentru risc sistemic și uh, ghidul de utilizare a instrumentelor macroprudențiale pentru a ajuta autoritățile naționale. Sectorul asigurărilor are un rol foarte important atât în sistemul financiar cât și la nivel economic în general. În afară de asumarea riscurilor pe care firmele sau menajele nu doresc să și le asume, reprezintă și o parte de investitor în același timp, trebuie să se țină cont și de riscurile potențiale și vulnerabilitățile care apar în urma acestor asigurări, unele dintre ele având potențialul de a afecta stabilitatea sistemului financiar. Companiile care oferă asigurări de viață, în special cele care pe, promit uh, venituri garantate, suferă de pe, baz, de pe urma uh, ratei dobânzii scăzute la ora actuală. Dacă analizăm această chestiune din punct de vedere microprudențial, agenția EIOPA a sfătuit firmele să-și modifice modelul de afaceri. Acest element este crucial pentru a rezolva această problemă încă de la sursă. Dacă acest model de afaceri nu este modificat, atunci companiile de asigurări ar putea să caute randamente mai mari, făcând investiții în active de risc. Însă aceasta l-ar expune unor pierderi potențiale prin creșterea primei de risc. Firmele au stimulente limitate de a rezolva aceste probleme dacă regimul de reglementare nu uh, pun în evidență aceste probleme. Dacă nu s-a realizat acest lucru, abilitatea sectorului ar fi slăbită de a-și îndeplini rolul important pe care îl are de jucat în economie. Efectele de contaminare la nivelul sistemului financiar general, prin legăturile directe și prin expunerea în comun, uh, pot apărea, bineînțeles. Conștientizarea faptului că sectorul asigurărilor are un rol sistemic este din ce în ce mai mare. La nivel internațional, Comitetul de Stabilitate Financiară a anunțat recent o listă a asiguratorilor importanți din punct de vedere sistemic. Cinci din nouă sunt europeni. Asociația Internațională de supraveghere a asiguratorilor a elaborat un cadru de politici, incluzând aici și o soluționare eficientă și o capacitate de absorție mai mare a pierderilor. În Statele Unite, instituții financiare care sunt importante din punct de vedere sistemic, inclusiv companiile de asigurări, sunt supuse unei supravegheri consolidate din partea Consiliului Guvernatorilor al Rezervei Federale și au îmbunătățit standardele prudențiale. În Europa, se finalizează noul sistem al regulamentului prudențial, Solvabilitate 2, și în acest sens Parlamentul European joacă un rol esențial în capacitatea sa de colegiuitor. Solvabilitate 2 reflectă, practic, acest profil de risc al asigurătorilor mai bine decât uh, primul pachet, Solvabilitate 1, și uh, crește capacitatea de management a riscului. În același timp, noul sistem ar trebui să țină cont și de consecințele neașteptate ale unei volatilități pe piață excesivă pe termen scurt, incluzând aici și efecte prociclice care au fost uh, dezbătute recent în pachetul de garanții pe termen lung. Așa cum a cerut Parlamentul European, Comitetul de Supraveghere a Riscului Sistemic a participat în evaluarea economică a acestui pachet realizat de către agenția EIOPA și susține principalele concluzii la care s-a ajuns. Ținând cont de toate aceste chestiuni pe care le-am subliniat, e clar că acest pachet um, trebuie să asigure un nivel de capital potrivit în orice moment și o transparență totală a felului în care acesta se aplică. Toate riscurile trebuie uh, rezolvate ca atare. Sistemul bancar joacă de asemenea un rol crucial în finanțarea economiei. Rolul său în cadrul crizei a subliniat și existența mai multor vulnerabilități. S-au luat măsuri importante pentru a pune capăt acestor vulnerabilități și pentru a avea un sistem bancar mai sănătos pe care cetățenii europeni îl merită. Și acesta este un domeniu în care Parlamentul European a jucat un rol deosebit adoptând regulamentul asupra SSM. Evaluarea bancară globală care va fi condusă de către BCM și care va ține cont de recomandările realizate de Autoritatea Bancară Europeană, așa cum au fost anunțate în martie anul acesta, are potențialul de a întări încrederea în soliditatea băncilor din mecanismul de supraveghere unic. Aceasta va reduce costurile de finanțare ale băncilor și va scădea costul creditelor pentru firme și pentru menaje. Pentru aceasta e nevoie de o comunicare foarte clară și de asemenea de mecanisme ex ante credibile și eficiente, incluzând și mecanisme de protecție fiscală atunci când sunt necesare pentru a, a rezolva deficitele de capital atunci când acestea apar. În cadrul Comitetului uh, pentru Risc Sistemic, analizăm două caracteristici structurale ale sistemului bancar european pe care le-a subliniat apariția crizei financiare. În primul rând, dimensiunea uh, foarte mare a sistemului bancar față de economia reală și, în al doilea rând, concentrarea pierderilor în anumite segmente de împrumuturi. În multe țări, creșterea rapidă a activelor bancare cu ajutorul unor susțineri guvernamentale uh, nu a fost o soluție durabilă. Pe măsură ce au apărut pierderi cu creditele, unele state membre care au susținut sistemul bancar atunci când acesta s-a aflat sub presiune, au ajuns uh, la procedura de răscumpărare a datoriilor și aceasta a afectat economia reală. Aceasta a amplificat criza și uh, este deocamdată un stimul negativ pentru recuperarea economică. Ținând cont de acest context, uh, Comitetul General a hotărât să țină cont în continuare de felul în care mărimea sectorului bancar afectează serviciile financiare care au beneficii la nivel social. Comitetul științific uh, consultativ uh, a început lucrările pe această temă. În timpul uh, crizei, pierderile bancare s-au centrat de multe ori în anumite segmente de creditare. Într-o serie de state membre, pierderile cu credite imobiliare au dus la nevoia unei intervenții masive a sectorului public în sistemul bancar. Dar chiar și pentru segmente de nișă, cum ar fi, de exemplu, finanțarea transportului maritim, a fost nevoie de intervenție pentru anumite bănci în unele state membre sectoare ciclice, unde există o expunere mai mare a băncilor în Uniunea Europeană, în care se include construcția și imobiliarele, bunurile durabile de consum, în special uh, industria automobilistică, materiale și um, altele, sunt importante și Comitetul de Supraveghere lucrează în continuare în acest domeniu. Mă voi referi acum la rolul uh, contrapartidelor centrale care formează o parte crucială a sistemului financiar din Uniunea Europeană. Știți foarte bine că țările din G20 au ajuns la un acord că toate, ca toate produsele derivate extrabursiere standard ar trebui să fie compensate prin asemenea contrapartide centrale. Aceste contrapartide centrale uh, aduc anumite beneficii economice și reduc riscurile, însă Uh, devin niște puncte nodale relevante în sistemul financiar. Acest lucru aduce cu sine un număr de riscuri macroprudențiale. Prociclicalitatea mar- uh, uh, regulilor referitoare la marge a contrapartidelor centrale reprezintă o îngrijorare tot mai mare. Asemenea, marge tot mai mari în timpuri rele și scăderea lor în timpurile bune poate are sens din perspectiva unei singure contrapartide centrale, dar pe de altă parte, reprezintă uh, riscul de a crește uh, sensibilitatea ciclică a sistemului financiar. Aceste vulnerabilități este posibil să crească odată cu creșterea importanței contrapartidelor centrale. ESMA a incorporat deja câteva prevederi foarte utile în standardele tehnice. Eficiența acestora dintr-o perspectivă macroprudențială ar putea să fie consolidată dacă se recurge la măsuri suplimentare de uh, atenuare a naturii contraciclice a acestor instrumente. Și pentru contrapartidele centrale avem nevoie de planuri de redresare robustă și de rezoluție pentru a evita un faliment dezorganizat. În plus, există și un risc de contagiune, mai ales uh, pentru contrapartidele centrale care compensează aceleași produse în baza unor aranjamente de interoperabilitate. Uh, piețele uh, contrapartidelor centrale care evoluează trebuie să aibă o formă care să limiteze uh, potențialele, potențialele efecte negative care să se transfere de la o contrapartidă centrală la alta. Pentru acest lucru, uh, ESMA a redactat deja orientări generale specifice. Cu toate ținând cont de importanța sistematică a contrapartidelor centrale, este foarte important să lărgim setul de instrumente la dispoziția noastră pentru a uh, împiedica uh, contagiunea. Legislația Uniunii Europeană are un rol clar din acest punct de vedere. De exemplu, conform instrumentelor prevederilor din regulamentul privind infrastructura piețelor, Um, Comitetului Economic de Risc uh, Economic i s-a cerut să examineze impactul mai mare al practicilor legate de aceste marje. Comitetul Economic de Risc uh, Economic a discutat acest uh, subiect la ultima întâlnire a Consiliului General și uh, se va ocupa în continuare de acest subiect. Permiteți-mi să vă pun la, să vă spun care este situația legată de munca în desfășurare. În primul rând, uh, analizarea implementării primei recomandări a Comitetului Economic de uh, Risk Systemic. Știți foarte bine că asemenea recomandări sunt instrumente necoercitive. Ele trebuie să fie însoțite de, un, uh, de o explicație. Și acest lucru, dintr-o perspectivă a răspunderii, uh, este important să analizăm care sunt uh, acțiunile statelor membre, inclusiv explicația lipsei de uh, acțiuni în urma uh, unei recomandări din partea Comitetului uh, Economic de Risc uh, Sistemic. Pentru prima recomandare referitoare la împrumuturi într-o monedă străină, uh, CERS a completat deja primul ciclu complet, de la uh, publicarea recomandării până la evaluarea punerii sale în, în uh, aplicare. Poate vă aduceți aminte că în recomandare se face referire la o serie de măsuri pentru a aborda uh, anumite riscuri sistemice posibile venite din uh, împrumuturile făcute în monedă străină. Analiza punerii în aplicare va fi publicată săptămâna viitoare și uh, probabil vom merge cu această metodă și uh, în legătură cu următoarele recomandări. Al doilea punct se referă la uh, orientările generale referitoare la folosirea instrumentelor macroprudențiale stabilite prin adoptarea directivei, respectiv regulamentului privind cerințele de Uh, capital. Știți foarte bine că este vorba de instrumentele macroprudențiale pe care le vor putea fi uh, folosi autoritățile naționale. După cum am spus deja la audierea publică din 8 iulie, comitetul nostru lucrează îndeproape cu statele membre pe marginea orientărilor generale referitoare la modul în care vor folosi aceste instrumente autoritățile naționale. Vă mulțumesc pentru atenție și acum aștept întrebările dumneavoastră. Vă mulțumesc foarte mult. Mă bucură faptul că, ne-ați, că ați numit numirea primului vicepreședinte. Așteptăm cu uh, nerăbdare confirmarea datei primei audieri acestui uh, vicepreședinte, probabil uh, la începutul anului viitor. După cum ați spus, Uh, companiile de asigurări. Uh, încercăm și noi ca directiva Sol- Solvency 2 să fie terminată cât mai repede, dar în acest context sistemic, societățile de asigurări au o importanță tot mai mare pentru sistem, pentru că acum sunt amenințate cu acest sistem de autosalvare și de rezolvare, a, de, rez, de, rezo, de rezoluție a băncilor și așa mai departe. Deci, devin tot mai importante din punctul de vedere al riscului sistemic, ca urmare a acestor noi prevederi. Da, conceptul diferă puțin de la, de la sectorul bancar la sectorul asigurărilor pentru bănci, uh, problemele de lichidități pot deveni probleme de insolvență pentru societățile de asigurări. Este vorba de, uh, de exemplu, dispariția unor uh, activități economice, cum este diversificarea unor riscuri. În plus, vulnerabilitățile din sectorul asigurărilor produse vor însemna o lipsă de investiții pe termen lung în economia reală sau, în cel mai rău caz, în vân- vânzări uh, panicate de acțiuni. Tocmai de aceea, cooperarea internațională este importantă pentru a, avea, pentru a înțelege mai bine uh, punctele slabe a societăților de asigurări. După cum am spus, am identificat deja riscuri sistemice majore și, uh, din păcate, cinci din cele mai importante societăți de asigurări vulnerabile pe plan global sunt europene. Deci, situația este puțin diferită între societățile de asigurări și bănci și nu neapărat, nu neapărat dat, datorită mecanismelor de salvare a acestor societăți la care ele trebuie să contribuie cu fonduri proprii. Da, aș dori să mă refer la un alt punct. V-ați referit la investițiile pe termen lung și acum există mai multe propuneri care își doresc să intereseze aceste societăți de asigurări și de pensii private pentru investiții de, pe, pe termen lung. Însă acestea cer anumite garanții din partea Băncii Europene de Investiții sau din alte părți. Deci, dacă am oferi garanții guvernamentale acestor investiții pe termen lung, oare nu transferăm o subvenție acordată înainte băncilor de a face investiții pe termen lung într-o subvenție acordată uh, societăților de asigurări, tocmai pentru a recurge la investiții pe termen lung? această funcție a societăților de asigurări de, investi- de investitori pe termen lung nu este una nouă. Deci este un semn bun faptul că ele au un rol anticiclic. Este vorba de aceste societăți de asigurări sunt investitorii tipici, cruciali pentru investiții în infrastructură care funcționează în mod normal pe termen lung și au un uh, rol de a contrabalansa investițiile pe termen scurt într-o economie. În ultima perioadă există o tendință a marilor societăți de asigurări de a se implica mai mult în investiții uh, pe termen mediu și scurt. Uh, poate această tendință ar trebui să fie însoțită de măsuri de atenuare a riscurilor asumate. Deci nu sunt sigur că sectorul asigurărilor are nevoie de garanții suplimentare pentru a recurge la investițiile pe care oricum le făcea și în trecut. Da, trecem acum la PP. Diego uh, Fei are cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte Draghi. Aș dori să vă mulțumesc pentru intervenția dumneavoastră, care mi-a plăcut foarte mult, mai ales din perspectiva celor spuse vis-a-vis -vis de importanța sectorului bancar uh, pentru economia europeană. Și în acest context, încrederea investitorilor este foarte importantă. Um, investitorii trebuie să aibă încredere, încredere în sectorul bancar și acum uh, tocmai lucrăm la crearea unui sistem unic de supraveghere, dar nu trebuie să uităm de mecanismele de rezoluție și de garantare a depozitelor, pachete care de asemenea trebuie să fie încheiate. În momentul în care vom stabili faptul că toate depozitele care că până la 100.000 de euro sunt garantate, acest lucru va contribui, desigur, la liniștirea investitorilor. Domnule Draghi, dacă, uh, dacă vom adopta aceste măsuri, oare există și alte măsuri care să ofere o încredere mai mare investitorilor uh, din Europa? Da, la un nivel general, cel mai bun, cea mai bună sprijin, cel mai bun sprijin pentru economia europeană îl reprezintă revenirea încrederii și ajungerea la o redresare economică solidă. În contextul specific al uh, rezoluției, trebuie să uh, facem o diferență între îngrijorări trecute și îngrijorări existente. În ceea ce privește prima categorie, avem o foarte bine definită ordine și am spus foarte bine că trebuie să există o preferință acordată de uh, celor care au uh, depozită și, pe de altă parte, uh, rezoluții pe baza propriilor fonduri, pe de altă parte. Între uh, Există diferite categorii de creditori și există apoi a doua categorie, categorie îngrijorările existente și acum, unde trebuie să fim foarte precauți uh, vis-a-vis -vis de aceste mecanisme de autosalvare. În, uh, în cel mai bun uh, scenariu, am avea la dispoziție un set de instrumente la care putem să recurgem dacă anumite condiții se materializează. Tocmai de aceea este atât de important rolul autorităților de supraveghere. Doriți să reveniți? Vă mulțumesc. Dacă îmi permiteți un alt Uh, comentariu legat de o situație din Portugalia. O societate nefinanciară din Portugalia a primit un uh, uh credit cu o dobândă de uh, 7,2%. În alte state europene, întreprinderile plătesc uh, o rată a dobânzii de trei ori mai mică. Deci ce, pot face, ce putem face noi pentru a evita o asemenea distorsiune? Această situație reprezintă rezultatul unei crize financiare care a dus la fragmentarea zonei euro. Și deși pe partea costurilor uh, pentru finanțare situația s-a îmbunătățit pentru bănci, uh, situația legată de acordarea creditelor este în continuare îngrijorătoare. Vedem în continuare că costurile creditelor sunt diferite în, uh, zonele, în statele din zona euro. Acest lucru este explicat, pe de-o parte, de faptul că, um, și trebuie să acceptăm acest lucru, riscul de a acorda un credit într-o într-o economie care trece printr-o perioadă dificilă este mai mare decât într-o economie care merge bine. În același timp, Uh, băncile din economiile afectate de probleme economice cumpără uh, datoria, datorie uh, guvernamentală. Tocmai pentru, diferențe, pentru datorită diferențelor care există între aceste două categorii de state. Și cred că calea de a depăși această situație se leagă de consolidarea redresării economice și a sectorului financiar. Doar dacă acest lucru se va, întâmpla, se va întâmpla, se va ajunge la o încredere sporită, se, va reduce, se vor reduce costurile creditării și se va reveni la acordarea de credite economiei reale. Deci a, aceasta este explicația pentru care IMM-urile nu primesc uh, suficiente credite. Da, este pur și simplu o investiție alternativă. Dacă uh, ratele de dobândă ar fi mai uh, reduse, băncile ar acorda credite la costuri uh, reduse. Nu știu dacă numărul creditelor ar fi mai mare, pentru că trebuie să înțelegem care sunt riscurile reale într-o economie și care este rata randamentului ajustată la riscul asumat. Însă, dacă economiile, dacă uh, redresarea economică ar fi una mai solidă, sunt convins că aceste costuri ar fi reduse. Dacă uh, Uh, procesul de consolidare financiară ar fi mai uh, bun, am vedea că costurile ar fi reduse. Și dacă riscul, uh, riscurile datorie de stat ar fi mai reduse, acest lucru ar duce la o îmbunătățire a creditării pentru economia reală? That's, that's a quite... Da. Aceasta este o întrebare foarte dificilă. Pe de o parte, am putea crede că creditarea, o creditare mai scumpă pentru guverne ar uh, presupune reducerea costurilor creditării pentru firme. Însă, pe de altă parte, dacă creștem absorția de capital uh, prin cumpărarea de obligațiuni de stat, atunci există mai puțin capital disponibil pentru a acorda credite economiei reale. Deci, nu putem înțelege care ar fi efectele concrete a unui asemenea, uh, dacă am avea asemenea uh, analiza riscurilor. Probabil că riscurile ar fi mai mari pentru statele care trec prin uh, perioade problematice decât pentru celelalte state. Deci, trebuie să Înțelegem că dimensiunea răspunsurilor la întrebarea dumneavoastră este una foarte eh, complexă. Da, noi am ajuns în aceste, în aceste probleme, deci noi trebuie să le depășim. Domnul El Cadraui din partea socialiștilor, are acum cuvântul. Um, Mulțumesc, doamnă președintă. Aș vrea să mă refer la acele instituții financiare din umbră, pentru că la nivelul Comisiei s-a adoptat un plan în etape în ce privește fondurile pentru piețele financiare. Știm că aceste fonduri joacă un rol important în ce privește finanțarea băncilor și inclusiv a uh, diverselor organisme guvernamentale, dar în același timp uh, implică un risc foarte mare. Și pentru a uh, asigura lichiditățile acestor bănci este o premiză, de fapt, pentru a diminua riscul acestor bănci. Deci nu este vorba aici de o încredere în ce privește ratingul extern, pentru că se uh, mizează prea mult pe uh, ceea ce pot să ofere aceste bănci, uh, în timp ce uh, poate alte instituții financiare vor ajunge mai degrabă în uh, situații uh, dificile. Uh, este uh, vorba de acele instituții de plasament colectiv în uh, valori mobiliare. Deci ar trebui să avem în vedere și fluctuațiile legate de evaluarea acestor fonduri. Ehm, nu ehm, este riscant să înlocuim niște fonduri care dispun de garanții prin fonduri care nu pot fi garantate? Da. ECB-ul, spune domnul Draghi, are o recomandare publică din decembrie 2012 în ce privește ehm, fondurile care funcționează pe piețele financiare și să ne gândim care este poziția uh, băncii federale din uh, Statele Unite în legătură cu funcționarea acestor instituții financiare. În legătură cu modul în care vedem noi lucrurile, aceste fonduri pentru piețele financiare uh, reprezintă o alternativă la serviciile care se bazează pe depozite. Iar aceste instituții ori ar trebui să se supună acelorași prevederi uh, de, de reglementare ca și băncile, sau uh, uh, să încerce să se transforme, pentru că ele reprezintă un risc sistemic nu există uh, în clipa de față posibilitățile ca organismele de reglementare să intervină cu aceleași instrumente pe care, cu care operează în uh, raport cu băncile. Și propunerea de regulament uh, a Parlamentului European uh, și a Consiliului privind fondurile uh, care funcționează pe piețele financiare, aceste finas nu sunt interzise în sine, dar uh, nu trebuie să reprezinte decât un anume procentaj din uh, banii care circulă pe piață. Iar această uh, cerință este legată de convertirea SINAPS între, spre VINAPS. Deci eu cred că vom ține seama de această recomandare și o vom aplica în cursul anului 2014. Dar dacă acest procentaj de 3% este suficient sau nu, cred că vom putea să răspundem la această întrebare mai târziu. În clipa de față am vrut să vă spun doar care este punctul nostru de vedere în legătură cu aceste uh, fonduri. Președinte, uh, Noi încercăm, ă, de fapt, să obținem un răspuns încă înainte de anul viitor. Din partea grupului ALDE, acum domnul Ole Schmidt. Mulțumesc, dați-mi voie, domnule președinte, să salut ă, noua politică de gen ă, pe care banca dumneavoastră o desfășoară. Din, dumneavoastră ați ținut seama de recomandările din Parlamentul European, în timp ce Consiliul nu a ținut seama de ele. Da, domnule Langen, așa stau lucrurile. Iar în clipa de față, în ce privește um, Uniunea Bancară Europeană, mecanismul uh, unic de supraveghere, uh, întreb dacă acest cadru instituțional riscă să devină prea complex și uh, să aibă dificultăți în a acționa rapid? Și aș vrea de asemenea să vă întreb, pentru că eu vin dintr-o țară care nu se află în zona euro și regret acest lucru. Mă întreb care eh, ar putea fi situația bancară în afara, din afara zonei euro, care au filiale care acționează în interiorul zonei euro. Nu știm exact dacă eh, aici pot eh, fi analizate riscurile sistemice. Și nu vă vom da voie să părăsiți această ă, reuniune fără să ne spuneți și care este punctul dumneavoastră de vedere în legătură cu rezultatul alegerilor de ieri. Pentru că este o chestiune politică foarte importantă. Dacă analizăm ă, piața acum, ă, mă întreb dacă rezultatul alegerilor din Germania va duce la o mai mare stabilitate financiară în Uniunea Europeană. Bun. Eu uh, o rog totuși pe doamna președinte să-mi dea voie să nu răspund la această întrebare și sper că va ține seama de rugămintea mea. În legătură cu uh, celelalte întrebări, cum ar putea uh, să coexiste Banca Centrală Europeană și mecanismul unic de supraveghere? Eu cred că vor putea foarte bine să funcționeze, pentru că este vorba pe de o parte de o rețea și um, Banca Centrală în clipa de față unește aici putere, în timp ce mecanismul uh, coordonează deciziile. Uh, una activează în întreaga uh, zona Uniunii Europene, cealaltă doar în zona euro. Deci, există puteri în ce privește supervizarea activităților bancare, colaborare cu autoritățile uh, care acționează în domeniul macroprudențial, iar în ce privește sarcinile principale ale băncii centrale, uh, uh, sigur că banca și le va asuma. Nu știu dacă există până la urmă foarte multe suprapuneri în ce privește componența, dar eu cred că fluxul de informații în domeniul macroprudențial va putea să fie garantat. Iar Comitetul Științific de Consultanță a realizat un raport și vă recomand să îl analizați pentru că constituie un background uh, interesant în ce privește activitatea bancară. Deci, dumneavoastră spuneați că care ar putea fi situația de bănci care și au sediul în afara zonei euro, dar care au filiale care funcționează în interiorul zonei euro. Vor uh, respecta practicile care funcționează și astăzi, vor există comitete de supraveghere naționale care eh, vor trebui să colaboreze până la urmă cu mecanismul de supraveghere care funcționează în interiorul Uniunii Europene. Înainte de a exista aceste organisme de supraveghere naționale, sigur că eh, ar fi existat eh, probleme, dar în clipa de față nimic nu se va schimba așa cum funcționează lucrurile. Mulțumesc. Pot să repet întrebarea mea. Răspunsul dumneavoastră este că nu vedeți niciun fel de problemă în ce privește noul cadru care urmează să fie implementat atunci când va fi nevoie de intervenție, de acțiune rapidă în momente dificile? Nu. Nu cred că există probleme specifice. Dacă noi vom putea desfășura o activitate încununată de succes în uh, instituirea unor asemenea mecanisme în care să fie uh, cât se poate de uh, competitive, eu cred că vom putea acționa rapid, independent și fără să se ajungă la conflicte de interese. Din acest punct de vedere, eu cred că oricum și cadrul actual este preferabil față de cel care funcționa anterior. Iar în ce privește acționarea, intervenția rapidă, sigur că pot să se mai îmbunătățească lucrurile, dar uh, eu cred că sistemul de acțiune va trebui să fie implementat și pe plan național. Da. Este clar că propunerea Comisiei în clipa de față nu este perfectă, dar uh, ea este poate perfectibilă. Domnul Filip Lambers din partea verzilor. Bună ziua, domnule președinte. Voi vorbi în engleză. Vorbeați despre activitatea uh, băncilor, dar și despre uh, instituțiile de asigurare. În ce privește volatilitatea existentă pe piață, există până la urmă și o evoluție de diminuare a volatilității atunci când ea nu este foarte pronunțată, dar eu cred că din perspectiva uh, combat riscurilor sistemice, eu cred că ar trebui să privim lucrurile în ambele sensuri. În al doilea rând, a fost menționat Consiliul ECOFIN de la Vilnius uh, și uh, progresul realizat în Europa în legătură cu procentajul de 3,75 57%, 3,75%, dar uh, dacă uh, nu se va respecta acest procentaj, se va ajunge la o țintă de 10% în ce privește riscul uh, sistemic în instituțiile financiare, cum vom putea să acționăm, să combatem eventual riscurile care pot să apară? În ce privește volatilitatea și prevederile pe termen scurt, există uh, probleme de uh, subcapitalizare. În al doilea rând, trebuie să uh, fie luate măsuri simetrice prin natura lor, nu asimetrice. Trebuie să cre- fie create soluții de tampon după aceea, măsurile trebuie să fie transparente. Asta înseamnă că investitorii trebuie să fie informați cu regularitate în legătură cu impactul măsurilor care se asupra uh, bilanțurilor companiilor și sigur că uh, vulnerabilitățile nu trebuie să fie mascate sau ascunse. Am avut diverse eh, procentaje. Eh, comisia de la Basel eh, a propus 3%, după aceea s-au propus 5%. Dacă analizăm aceste procentaje, trebuie să facem și niște comparații pe plan internațional și pentru, dacă pentru băncile din Statele Unite aceste procentaje sunt mai reduse decât pentru cele din Europa, trebuie să fim precauți, pentru că, de fapt, uh, și bilanțurile se fac uh, pe altă bază. Iar dacă nu există o uh, rețea așa cum funcționează în Statele Unite, am ajunge până la urmă la cifre care sunt ar fi mai asemănătoare. În Eu cred că ar trebui mai degrabă să fim foarte riguroși decât să privim lucrurile cu mai mare lejeritate. Și trebuie să ne întrebăm dacă asemenea procentaje stabilite foarte strict um, au un impact asupra lichidităților, pentru că uh, ele pot, într-adevăr, la un moment dat să frâneze uh, fluxul de lichidități pe piață, dar în ce privește piețele repo, ar putea să ducă la un moment dat la crearea de piedici. Deci trebuie să fim foarte precauți în analizele pe care le facem în legătură cu aceste procentaje care se stabilesc pe piețele care sunt esențiale pentru politicile monetare, pentru că există pieți care furnizează un volum mare de lichidități, dar uh, pe de altă parte uh, altele în care uh, fluxurile sunt foarte mici. Nu trebuie să, prin intervențiile uh, noastre, să distrugem uh, bună funcționare a piețelor uh, și să împiedicăm varietatea tranzacțiilor, dar suntem conștienți de acest subiect. Lucrurile însă nu sunt atât de simple precum credeam cu puțin timp în urmă nu avem o imagine în legătură cu ce eh, exact care este impactul celor 3% pe care eh, i-a, pronunț, i-a propus eh, Comisia de la Basel. Există propuneri și care să fie mai mici decât 3%. Nu avem în clipa de față pe agenda noastră pentru anul viitor uh, ideea de a modifica acest procentaj, dar dar cred că la următorul comitet permanent uh, totuși s-ar putea să luăm în discuție subiectul. Într-adevăr, Parlamentul uh, are un cuvânt de spus în acest sens, în special pentru că politicienii se pricep foarte bine să balanceze această greutate a riscurilor în ceea ce privește creditele pentru IMM-uri, credite imobiliare, asigurări și așa mai departe, lucruri care sunt incluse în CRD4, în Directiva pentru Cerințe de Capital. Și, bineînțeles, um, că Stabilirea de rețele este foarte importantă în acest sens. Atunci când am stabilit CRD4, am definit un domeniu de aplicare în care o rată a capitalului propriu este diferită în funcție de sectorul de activitate respectiv, incluzând aici și pentru sistemul bancar diverse sectoare unde pot apărea probleme diferite. Pentru că dacă ai o rată uh, generală care să se aplice pentru toată lumea acest lucru nu poate fi atât de util. Spun aceasta pentru a adânci și mai mult dezbaterea noastră pe această temă. De fapt, una din părțile frumoase ale acestei rate a capitalului propriu este că este un concept simplu pe care oamenii îl înțeleg și un concept pentru care nu e nevoie să introduce în joc uh, și uh, gradul nivelului de risc. Dacă am înțeles bine, dacă avem rate diferite pe sectoare de activitate diferite, atunci trebuie să fim foarte atenți și să fim conștienți de faptul că poate interveni arbitrajul și poți plasa anumite valori într-un anumit domeniu pentru a optimiza efectul acestei rate de capital propriu. Ar putea fi interesant, dar am putea pierde un element foarte atrăgător al acestui concept simplu, care nu ține cont practic de alegerile făcute de managementul sistemului bancar. Mulțumesc și acum din partea ECR. Mulțumesc Domnule Draghi, v-ați referit la solvabilitate 2 în discursul dumneavoastră și am câteva întrebări pe această temă. Am urmărit acest dosar în ultimii patru ani, așa că sunt de acord cu dumneavoastră, îmi doresc să fie încheiat cât mai repede cu putință. Referitor la proiectul legislativ, aș vrea să vă întreb dacă considerați că este de dorit ca Parlamentul și Consiliul să legifereze în detaliu sau mai degrabă ați prefera ca ultimele detalii să fie hotărâte de autoritatea de reglementare? Și mai precis, credeți că ar trebui să spunem noi uh, ce procent sau ce tipuri de uh, active să fie incluse sau aceasta ar trebui să fie de competența autorității de reglementare? Și dacă creăm practic noi riscuri pe viitor prin introducerea acestor cifre exacte în legislație. În al doilea rând, care credeți că sunt uh, pericolele ca la momentul implementării solvabilității 2 să avem o problemă cu investițiile în proiectele de infrastructură? pentru că aceasta este un motiv de îngrijorare pentru mulți din cei care lucrează la această temă și dacă aceasta ar putea reprezenta un risc pentru economia europeană. O a treia întrebare se referă la agențiile de rating. La CRD3 se spunea că toate referințele în legea europeană, din punct de vedere al reglementării, ar trebui să fie eliminate până în 2020. Și cu toate acestea, în solvabilitate 2 se introduce în textul de lege și mai multe referințe. Așa că vreau să vă întreb care este punctul dumneavoastră de vedere, dacă considerați că este bine ca Parlamentul să facă asta și dacă doriți să avem referințe specifice referit, uh, în legătură cu uh, agențiile de rating și ratingul pentru credite. Și dacă prin aceasta nu creăm cumva noi probleme pentru viitor. Mulțumesc! Da, e interesant de văzut care este echilibrul între un nivel de reglementare sau mai mare libertate în legislație. Există o serie de chestiuni aici care intervin. Dacă permitem brațului legiuitor și acordăm o libertate absolută, ajungem la arbitrajul de reglementare. Dacă avem, din potrivă, o legislație foarte strictă, atunci riscul ar fi într-un domeniu ca acesta pe care îl dezbatem și care este supus unor schimbări continue, ne-am confruntat probabil cu demodarea rapidă a acestei legislații. Deci trebuie să se ajungă la un echilibru care e greu de găsit. Soluția ideală, probabil, ar fi să limităm puterea discreționară a legiuitorului și, în același timp, să avem o legislație care să fie ușor de adaptat în funcție de circumstanțele care apar. În toate celelalte domenii ne îndreptăm și trebuie să ținem cont de acest lucru, pentru că în celelalte domenii ne îndreptăm spre o un sistem uniform, armonizat. Deci dacă am avea o altă atitudine în pachetul Solvabilitate 2, în ciuda acestei tendințe generale care apare în uh, regulamentul financiar, cred că n-ar fi uh, prea bine. A doua chestiune, dacă solvabilitatea 2 uh, duce la apariția noi probleme pe piețele financiare pe viitor, nu există astfel de semne. Bineînțeles, vom promova investițiile pe termen mediu și lung și politicile de investiții sunt determinate de responsabilitatea și durabilitatea activelor. Investitorii se îndreaptă spre investițiile pe termen lung pentru a avea un randament mai ridicat. De aceea considerăm că aceste argumente sunt utilizate pentru a avea o dezbatere pe termen scurt în legătură cu garanțiile pe termen lung pentru a obține concesiuni de capital și aceasta este o altă dimensiune pe care ar trebui să o introducem în dezbaterea noastră. Mă întrebați de asemenea care este părerea noastră față de introducerea unui nivel de risc în legislație. Cred că am răspuns deja la acest lucru. Da, întrebam dacă ar fi bine să introducem uh, criterii specifice pentru uh, ratingul creditelor. Când spuneam, de fapt, în regulamentul anterior că acestea ar trebui eliminate, și, pe de altă parte, includem aceste referințe în legislația pe care o, o redactăm acum. Nu ne-am gândit încă la acest aspect și, uh, în măsura în care vom analiza această chestiune, vom uh, veni în fața dumneavoastră cu un răspuns. Da, între timp am creat un prag triplu B uh, pe care foarte multe țări nu sunt în stare să respecte, așa că va fi foarte interesant să vedem ce se întâmplă. Și acum din partea GUE, Nikos Ciuntis. Mulțumesc, doamna președintă. Domnule președinte, în urmă cu aproximativ două luni, vă pusesem o întrebare și anume să văd uh, care este părerea dumneavoastră în ceea ce privește creditele roșii, așa numitele credite roșii din Grecia. Și vă întrebasem dacă în cazul în care cele 50 de miliarde care sunt destinate recapitalizării băncilor n-ar fi suficiente, atunci ce putem face? Iată, au trecut două luni de la această întrebare, n-am să adaug alte întrebări, am să repet aceeași întrebare ca cea pe care am pus-o în urmă cu două luni și atunci mi-ați spus că sunteți la fel de îngrijorați ca și noi, dar că nu sunteți foarte bine informate în legătură cu sănătatea sau nu a sistemului de credite în Grecia. Așa că vreau să vă întreb dacă astăzi aveți mai multe informații. O a doua întrebare în legătură cu uh, rolul dumneavoastră. Importanța creditelor roșii în bilanțul băncilor elene și, bineînțeles, și în alte țări ar reprezenta un risc sistemic pentru Grecia și pentru alte țări din zona euro sau nu? Și în al treilea rând, aș vrea să știu dacă controlele realizate la ora actuală de către Banca uh, Greciei în legătură cu bilanțul băncilor ne arată că suma prevăzută uh, până acum nu este suficientă, atunci la ce v-ați gândit și prin ce mijloace se pot salva aceste bănci? N-am dezbătut uh, niciodată la nivelul uh, a comitetului nostru această chestiune concretă. Și nu cred că este acum momentul să discutăm despre eventuale nevoi financiare pentru Grecia, pentru că avem un program care se întinde până în 2013, avem programul FMI până în 2016, deci nu cred că a sosit momentul să ne pronunțăm acum uh, Uh, să vedem uh, ce s-ar întâmpla dacă n-ar fi suficienți acești bani. În legătură cu acele credite specifice, vă spuneam, această chestiune n-a fost discutată la comitetul nostru. M-ați întrebat și în legătură cu rolul de supraveghetor al băncii Greciei. Nu știu dacă ați putea repeta această întrebare, vă rog. Da, cu plăcere, domnule președinte. Știu foarte bine că această întâlnire a fost uh, prea lungă. Ce vreau să spun? Că în cazul în care evaluarea realizată de către BCE și de către Banca Greciei ne arată că aceste credite roșii reprezintă o problemă pentru bilanțul băncilor și Bank Rock uh, se pregătește să facă aceeași evaluare și atunci cele 50 de miliarde n-ar mai fi suficiente, vreau să vă întreb ce aveți de gând să faceți în această situație și dacă ați discutat deja această temă cu Banca Greciei sau nu. Nu, deocamdată nu am analizat această problemă și vă spuneam că la ora actuală resursele sunt suficiente, așa cum sunt prevăzute în programele respective. Vă mulțumim și acum din partea PPE, Werner Langen. Domnule președinte, nu am fost foarte sigur dacă v-am înțeles bine în legătură cu aceste fonduri de pe piețele uh, monetare și reglementarea Comisiei referitoare la acest sistem gri bancar. Uh, am înțeles că doriți să uh, interziceți asemenea tranzacții și să nu pre- prevedeți anumite uh, riscuri de până la 3 până la 5%. Apoi, riscurile legate de uh, contrapartidele centrale. Cred că la dimensiunea produselor derivate globală și v-ați referit și la această procedură netting din Statele Unite ale Americii, care este mult mai riscantă decât problemele potențiale legate de contrapartidele centrale. Dacă am înțeles bine, la 15 septembrie 2008, 1,27% din riscuri erau um, reprezentate de produsele derivate din uh, bilanțurile băncilor uh, americane, care recurgeau la această procedură netting a scoaterilor, a scoaterilor din uh, bilanțul oficial. Ați spus că um, Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe va veni cu anumite propuneri și eu aș dori să știu care este situația legată de produsele derivate folosite de uh, întreprinderi nefinanciare. Și apoi, a treia întrebare care s-a pus uh, deja, colaborarea cu comitetul de la Basel și uh, evaluarea cu valoarea zero a, uh, a obligațiunilor guvernamentale. Este posibil, nu pe termen scurt, ci pe termen lung, ca această evaluare a riscului zero pentru obligațiunile guvernamentale să ajungă la o evaluare mai realistă. Pentru că astfel, cred că pe termen lung am putea rezolva cel puțin o parte a problemelor pe care le avem acum. Mulțumesc! Vă mulțumesc! În ceea, ce priva, în ceea ce privește fondurile respective, am spus deja care este părerea mea. Am spus că aceste SINAVs ar trebui să fie supuse acelorași prevederi de reglementare ca și băncilor sau ca legislația să uh, prevadă transformarea lor în, uh, în instituții a căror uh, activă este evaluată în mod corect. Cred că am spus suficient din acest punct de vedere și uh, mai avem foarte multe lucruri de îmbunătățit, după cum a spus și doamna președinte, când vine vorba de uh, propunerea făcută. Acum, în legătură cu produsele derivate, una din, una din cea mai bună uh, evoluție înregistrată după declanșarea crizei financiare a fost faptul că în toate contractele cu produse derivate, că toate produsele derivate standard vor fi compensate prin uh, case de compensare centrale și că datele vor fi înregistrate în, în niște registre uh, centrale. Pentru produsele derivate extrabursiere vor, va exista o, o compensare separată, dar cu niște cerințe legate de capital mai, uh, mai stricte, mai severe. Acum, chiar dacă procesul continuă, Înțelegem că pe plan global este mult mai dificil uh, decât ne-am fi așteptat noi și mai ales uh, dumneavoastră care v-ați ocupat de raportul privind uh, regulamentul privind infrastructura piețelor. Drept urmare, trebuie să continuăm să muncim pe marginea acestui subiect din două perspective. Pe de o parte avem nevoie de o transparență maximă și, pe de altă parte, trebuie să discutăm această problemă, riscul ca contrapartidele centrale să devină o sursă de risc uh, sistem. Mulțumită regulamentului privind infrastructura piețelor, vom avea la dispoziție în Europa un nou set de date colectate de registrele uh, Uh, centrale care le vor transmite uh, autorității europene pentru valori imobiliare, autorităților naționale și uh, celorlalte autorități europene. Astfel vom putea înțelege că trebuie să recurgem la măsuri împotriva contagiunii posibilă. Comitetul Economic de Risc Sistemic are sarcina de a discuta cu autoritățile naționale și uh, să creeze un, o formă de dialog la care să participe toți actorii relevanți în mod uh, permanent. Și Banca Centrală Europeană știți foarte bine că prin uh, EMIR trebuie să emită opinii macroprudențiale referitoare la interoperabilitatea și prociclitatea. În legătură acum cu Uh, dif- uh, dificilă întrebare legată de ponderea uh, riscurilor. În, în cadrul ultimii întâlniri din 18 septembrie a Consiliului de Guvernatori, un grup de experți, oameni de știință, au prezentat un raport tehnic pe, pe marginea acestui subiect Consiliului de Conducere al Comitetului Economic de Risc Economic. Cred că am avut o discuție foarte interesantă, a care concluzia a fost că raportul respectiv reprezintă un bun punct de plecare pentru a înțelege mai bine riscurile provenite din expunerea la datoria suverană și cum pot fi atenuate asemenea riscuri. Însă, până acum nu avem nici o măsură din partea Comitetului Economic de Risc Sistemic la această problemă. Deci nu, am, nu ne-am gândit la pași uh, oficiali, însă vă asigur că vom discuta în continuare acest subiect și intenționăm să publicăm un raport de natură științifică pe marginea acestui subiect. Și voi informa comisia dumneavoastră despre orice progrese vom registra din acest punct de vedere. Însă, probabil că acest lucru nu se va întâmpla înainte ca uh, să, să fi făcut testele de rezistență și să fi încheiat uh, analiza calității activelor. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc! Uh, o perioadă de trei ore pentru a răspunde la întrebări este o perioadă foarte lungă. Vă mulțumim foarte mult pentru timpul pe care ni l-ați uh, acordat și sper că ne vom revedea cât mai repede. So that's it until tomorrow. Da, deci ne revedem mâine la ora 9.